Bonjour et bienvenue à tous. Nous commençons notre réunion. Bună ziua, bine ați venit. O să începem reuniunea cu adaptarea ordinei de zi. Așa cum ați fost uh, informații de secretariat, uh, schimbul de opinii privind un parteneriat eficace pentru dezvoltare va avea loc mâine la ora 11 în loc de mâine după amiază. În ceea ce privește Uh, prezentarea grupului de lucru D, care era prevăzut pentru marți dimineață, privind documentele de programare, privind ICD pentru Brazilia, Mercosur și Comunitatea Andină, vă informez că discuțiile sunt încă în curs în cadrul grupului de lucru și în acest moment ar fi prematur să prezentăm concluziile oficiale ale grupului de lucru. Am adăugat și un punct suplimentar privind avizul uh, către Comisia Pescuit, PESH, privind acordul de parteneriat pentru pescuitul între statele, între statele Uniunii Europene, insulele Salomon, raportor domnul Deva. Aveți uh, comentarii sau obiecții la această ordine de zi? Dacă nu, ordinea de zi este adoptată. Ați primit procesul verbal al reuniunii din 27, 26 și 27 aprilie 2010. Dacă aveți observații privind acest proces verbal, vă rog să le transmiteți secretariatului înainte de reuniunea noastră de astăzi. Dacă nu vor fi astfel de comentarii, procesul verbal este adoptat. Nu există comunicări din partea președintei. Comisia dorește să comunice ceva? Nu, nici comisia. Nu am primit nicio întrebare de adresat comisiei în cadrul reuniunii noastre, iar întrebarea mea care era prevăzută pe, la ultima reuniune va fi tratată în luna iulie. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de stabilirea unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare. Comisia Europeană, în urma unui acord comercial privind uh, bananele în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, negociat de Uniunea Europeană, propune crearea unui program de măsuri de însoțire pentru sectorul ACP GSP uh, în cazul bananelor, în intenția uh, adresată, îmi cer scuze, principalelor țări ACP, furnizoare de banane. Pentru moment nu a fost făcută nicio analiză de impact de către comisie. Coordonatorii au aprobat propunerea raportorului, a domnului Görens, să solicite avizul unui expert extern care să descrie pe scurt comerțul internațional al bananelor prin intermediul unei analize a fluxurilor, atât în ceea ce privește produsele cât și capitalul, de la locațiile de producție până la punctele de distribuție, cu un accent pe comerțul bananier provenind din America Latină, din Africa și din Caraibe și destinat piețelor europene și uh, piețelor din Statele Unite. Dau cuvântul expertului de la Institutul Sudvind, uh, este vorba despre domnul Morazan. Aveți cuvântul pentru 10-15 minute. Voi hablar în spaniol? Pot să vorbesc în spaniolă? Mulțumesc. Analizar uh, la situación de el mercado. Vă mulțumesc. Pentru a analiza situația pieței bananelor și influența în acesteia uh, în urma acordului de la Geneva, o să încep prin a vă prezenta situația actuală a pieței mondiale. Ceea ce vedeți în acest grafic vă arată că peste 60% din importurile de banane sunt destinate Uniunii Europene sau Statelor Unite. Piețele din fostele state sovietice sunt de asemenea din ce în ce mai importante ca și piețele din țările în curs de dezvoltare și din China. Politica comercială în sectorul bananelor este bazată pe trei elemente principale. Pe de o parte, acordurile încheiate cu țările ACP, în cadrul tratatelor de la Cotonou și acordurile comerciale. Se aplică de asemenea și regulile Organizației Mondiale a Comerțului, uh, în principal uh, clauza națiunii celei mai favorizate, acordul de la Doha, care este în curs de negociere și în cadrul Americii Latine funcționează um, acordurile de asociere semnate cu America Centrală sau acorduri care urmează să fie semnate cu comunitatea andină. Toate aceste acte influențează prioritățile um, în sectorul bananelor comercializate dinspre țările ACP. Analizând acum situația pieței europene în funcție de țările de origine, uh, vom vedea că peste 70% din importurile europene provin din America Latină și mai ales din Ecuador, Columbia și Costa Rica. Mai, o cantitate mai mică provine din uh, țările ACP, de unde două treimi provin din Camerun și din coasta de Fildeș și ultima treime provine din țările din Caraibe. În graficul de față vedeți distribuția între cele două blocuri. Pe de o parte blocul America Latină și pe de altă parte blocul țărilor ACP. Din 2006 s-a înregistrat o creștere mai importantă și această creștere este legată de eliminarea cotelor la import. Vedeți că această reformă a pieței a fost benefică numai pentru sectorul de import din America Latină. În, la Geneva s-a ajuns la un acord în cadrul Organizației uh, Mondiale a Comerțului, conform căruia se va face o reducere progresivă a, drepturi, a taxelor de vamă, care vor ajunge până la 74 de dolari în perioada 2021 începând cu uh, începând cu 2009 până în 2017. Uniunea Europeană a decis să adopte măsuri de însoțire pentru piața um, bananelor care să implice un sprijin de um, 190 de milioane de dolari pentru țările ACP care vor fi afectate de Um, decăderea sistemului de preferințe în cadrul acordurilor de preferințe și acordurilor de la Cotonou. Experții au făcut deja niște previziuni uh, um, și vedeți în acest grafic scenariile care ar putea fi posibile în acest context dacă uh, se pleacă de la 176 de euro și se ajunge până la urmă la o taxă finală de zero. Uh, Uh, cota de piață pentru țările cele mai puțin favorizate, și anume țările din America Latină, vom vedea că cu cât reducerile sunt mai importante, cu atât vor fi mai puține importuri din țările ACP. Ceea ce înseamnă că aceste acorduri vor avea niște consecințe negative mm, grave pentru țările ACP alte previziuni care au fost făcute pe baza acestui uh, sistem de taxe vamale. În partea stângă vedeți că se începe cu 269 uh, de euro și se ajunge până la 0. E dacă luăm Jamaica, de exemplu, în cel mai rău caz, deci dacă s-ar ajunge la o sumă zero, uh, Jamaica va pierde 64,8% din uh, exporturi și același lucru se va întâmpla și în celelalte state din Caraibe. Țările cele mai afectate sunt așadar țările din Caraibe, în urma acestui proces de liberalizare a pieței bananelor. Care va fi impactul acestui proces dacă ținem cont de lanțul de valori din uh, sectorul bananelor? Ei bine, trebuie să spunem că până acum nu s-au făcut estimări uh, foarte precise. Uh, dispunem deocamdată numai de niște mm, estimări și statistici care provin din diferitele sectoare implicate. Mm, aveți în față o estimare a UK Food Group din 2003, conform uh, datelor uh, FAO, date care sunt în continuare fiabile și dacă luăm prețul unui kilogram de banane, 40% din profit se, este direcționat către supermarketuri, 17% către distribuitori și 30, între 31 și 36% spre companiile de comercializare a bananelor. E vorba mai ales de Chiquita, Dol și Del Monte. În țara de origine, numai 11,5% din profit uh, este direcționat um, și numai 5% din aceste profituri ajung la lucrătorii de pe plantații. Acest lucru este valabil nu numai pentru producătorii de banane din America Latină, dar și pentru o întreagă serie de producători de banane care exportează către Europa, cum este cazul Camerunului și al coastei de Fildeș. Singura diferență în acest lanț al valorilor uh, um, apare la insulele din Caraibe, unde lucrătorii și micii producători locali primesc un procentaj mai mare din export, din profitul înregistrat la export. Acum, la nivel uh, comercial, avem două modele de lanțuri de valori care sunt prezente pe piață. Pe de o parte, producătorul direct, apoi un lanț integrat Uh, din care face parte compania comercializatoare, care, de exemplu, poate fi Chichita, și apoi sectorul de ambalare, de transformare și uh, de și pe de altă parte sectorul de distribuție, care este reprezentat de supermarketuri. În anii 1990 s-a trecut de la un lanț de valori care era foarte integrat, pentru că activitățile de la nivelul plantațiilor au fost um, transferate în întreg um, acest proces. Pentru moment există însă numai două puncte principale, și anume partea de producție și partea supermarketelor de distribuție. În cadrul Uh, comerțului echitabil se încearcă regruparea uh, producătorilor pentru ca aceștia să beneficieze mai mult de mm, activitățile de mm, ambalare și de export. Acum s-a pe baza datelor de, mm, colectate de FAO s-au ajuns la niște rezultate foarte interesante. Dacă analizăm piețele din Europa și din Statele Unite, s-a încercat de asemenea analiza distribuției profiturilor în lanțul de valori pentru a vedea care este repartizarea între consumatori și producători. S-a încercat de asemenea să se analizeze diferențele între uh, lanțul de valori tradițional, piața tradițională și uh, și piața de produse organice. Vedeți că distribuția profiturilor pe piața nord-americană Dacă facem diferența între uh, o banană organică bio și o banană o, um, tradițională, prima vine din Ecuador, a doua din Peru, vedem că diferența este uh, următoarea. Ea se situează la nivelul țării de origine. Ne interesează partea albă din acest grafic care explică care sunt cotele la export și care sunt taxele vamale. Dacă comparăm cu Europa, vom vedea în partea albă ceea ce rămâne de la export și vom vedea că diferența este mai mare în Europa. Această diferență vine uh, de la taxele vamale. Prețul bananelor în Europa este cu 130 mai mare decât prețul unui kilogram de banane în Statele Unite. Însă, uh, partea cea mai importantă din acest preț, conform datelor FAO, ei bine, este legată de taxele vamale. Această diferență nu apare atunci când avem un fruct din Republica Dominicană sau din țările ACP. Iar partea de jos a acestui grafic vă arată că diferența între o banană organică și o banană tradițională în lanțul de valori este într-adevăr foarte mică, este infimă. Ar fi interesant să vedem care este situația în Germania. Procentul uh, de profit pentru un supermarket nu dacă vedem în acest grafic, îmi cer scuze, diferitele tipuri de profituri și vedem că acestea nu se repercutează asupra producătorilor din țările de origine. Vedeți aici diferitele tipuri de banane exportate către Uniunea Europeană. În stânga aveți uh, bananele tradiționale, în mijloc bananele organice și în partea dreaptă bananele um, rezultate din comerțul echitabil. Uh, Uh, din punct de vedere al politicii de dezvoltare, ceea ce ne interesează este prima coloană, coloana cu culoarea cea mai închisă. Uh, pentru banana tradițională, partea care rămâne producătorului este mai mică decât partea care rămâne în cazul bananei organice și, de asemenea, este mai mică și decât partea care rămâne producătorului în, cadrul, în cazul unei banane rezultate din comerțul echitabil. Dacă ne referim la comerțul echitabil, uh, unde importurile provin mai ales din Caraibe, vom vedea că profiturile obținute de supermarketuri sunt și mai mari decât în cazul bananelor organice sau în cazul bananelor tradiționale. Este important să ținem cont de această situație în cadrul lanțului de valori și, în general, putem mm, concluziona că procentul de profituri obținut de Uh, supermarketul se situează între 40 și 48%. FAO, ca și experții, au ajuns la concluzia că în prezent, în uh, cadrul lanțului de valori din acest sector, principalii beneficiari ai comerțului de banane sunt lanțurile principale de supermarketuri din Europa și din Statele Unite și nu companiile producătoare ceea ce poate avea consecințe diferite în funcție de țările care sunt um, afectate de aceste măsuri de liberalizare. În Republica Dominicană, în Belize și în Surinam, situația este mai bună, în timp ce la Saint Lucia și în Dominica, problemele vor fi mai, gar, mai grave pe măsură ce piața va fi liberalizată, având în vedere că comerțul echitabil este foarte important. Dacă analizăm aceste schimbări, ajungem la concluzia că există foarte puține posibilități pentru țările din Caraibe să compenseze uh, aceste noi acorduri. Profiturile scad și, vedeți, pe acest Uh, slide diferențele foarte importante în materie de uh, sol, de climat, de climă uh, și alte criterii care fac foarte dificilă competitivitatea acestor țări. Din punct de vedere al Uniunii Europene există patru opțiuni. Fie să încercăm să îmbunătățim competitivitatea sectorului bananier în aceste țări, încercând să se lanseze procese de substituire a exporturilor sau o întărire a comerțului echitabil sau o altă opțiune, um, diversificarea. Iată acum întrebările pe care ar trebui să ni le adresăm. Țările care sunt cele mai competitive vor avea nevoie de sprijin, vor avea nevoie de asistență. Ei bine, trebuie analizată această problemă. Uh, din nou, Surinam și Belize au arătat că pot să supraviețuiască pe această piață în ciuda liberalizării. Pe de altă parte, Trebuie să ne întrebăm dacă acest uh, sprijin, această asistență uh, ar fi cu adevărat utilă pentru niște țări ca Jamaica, de exemplu, care au arătat că nu mai depind de sectorul bananelor, pentru că producția lor uh, scăzuse. Care este strategia cea mai adecvată pentru a a ajuta aceste țări, trebuie făcută o analiză de mediu, trebuie colectate niște dovezi cât mai clare pentru a vedea care, va fi, uh, care vor fi consecințele acestui proces, care sunt consecințele sociale, care sunt consecințele ecologice ale acestei politici de, ecolo- de liberalizare. Doamna președintă, are cuvântul domnul Gheorens, raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, mulțumesc uh, autorului studiului pe care tocmai l-am văzut Uh, nici eu nu cunoșteam uh, fondul și de aceea, împreună cu dumneavoastră, am văzut care este uh, principala problemă cu acest itinerariu sau drum al bananei. Cred că e bine să știm aceste lucruri. În anumite cazuri extreme, 1,5% doar din prețul bananei revine producătorului. Iată, e foarte grăitor acest lucru. Dacă ne gândim la drumul pe care îl parcurge banana și așa mai departe. Dosarul sau tematica de față sunt extrem de, de, de sensibile. Banana este mai mult decât un fruct, este chiar o instituție sau a devenit un măr al discordiei, dacă îmi permiteți. Uh, s-au făcut multe uh, studii mm, din diferite părți ale instituțiilor europene S-a dovedit că multe țări sunt foarte dependente de exportul acestor produse, cum ar fi banana. Iar în ACP, într-adevăr, uh, um, aici este vorba de o producție mai degrabă protejată, pentru că e mm, cultură, uh, este vorba de o parte de a culturilor uh, de, care este consumată pe loc, o alta care merge la export, deci problematica e diferită. Uh, în orice caz, trebuie să avem în continuare un sistem de preferință pentru țările ACP. E vorba de un regim de derogare uh, care, de fapt, este și contestat de 15 ani încoace și trebuie găsită o soluție. Um, e vorba, știți foarte bine, de negocieri comerciale în cadrul rundei de la Doha. E bine de știut acest lucru pentru că noi avem aici o filozofie aici la, deci la DV și cei care se ocupă de dezvoltare trebuie să fie atenți la aceste aspecte. Deci, bineînțeles că trebuie să echilibrăm nevoia unui comerț mondial Uh, față de protecția și un trai mai bun pentru producătorii uh, de astfel de produse și deci pentru cei care exportă spre Uniunea Europeană. Uh, Comisia reamintește că toate aceste principii continuă să fie în centrul strategiei sale și că o să continue să susțină ACP-ul sau țările din Africa, Caraibe, Pacific, însă mai puțin, se pare, decât înainte, pentru că Uh, importurile de banane din zona ne-ACP, adică din afara ACP-ului, uh, aceste importuri vor crește față de uh, situația trecută și cu siguranță acest lucru va avea un impact asupra evoluției pieței pe viitor. Pe de altă parte, suntem destul de lucizi și ne dăm seama că există foarte puține soluții de ieșire Uh, pentru țările ACP. Adică aceste țări au negociat niște acorduri și nu pot cumva să dea înapoi. E vorba de niște acorduri care s-au acumulat în ultimii 15 ani, uh, au fost desor criticate pentru că au profitat de sistemul uh, preferențial, însă um, acest, bineînțeles, țările din ACP au beneficiat de clauza națiunii favorizate. Aici pe de altă parte, țările din afara acestei zone au criticat, poate pe bună dreptate, acest sistem. Iată de ce acum se preconizează liberalizarea sectorului și nu va fi ușor, având în vedere că uh, uh, dezvoltarea va fi cea care va plăti un preț până la urmă uh, și pe lângă acordul comercial, se prevede totuși o, o serie de, se prevăd o serie de măsuri pentru dezvoltare care să atenueze impactul negativ al liberalizării. Uh, uh, e vorba de o sumă de 90 de milioane de euro, uh, încă 10 pe deasupra. Comisia poate să ne dea cifre mai exacte. În total, eventual, 190 sau 200 de milioane de euro sunt prevăzute. Uh, care vor fi date țărilor care vor suferi de pe urma acestor noi acorduri. Deci țări care, într-adevăr, uh, vor trece printr-o perioadă mai dificilă față de uh, situația pe care o aveau cu acordurile precedente. În ce privește măsurile MAP de însoțire a bananei, e vorba de un sistem uh, sau un instrument de dezvoltare, cooperare-dezvoltare, DCI, și trebuie spus că e vorba de bani proaspeți, uh, o sursă bugetară nouă uh, și acest lucru, această sumă va finanța o serie de activități de dezvoltare pentru țările Africa, Pacific, Caraibe și deci este poate o cale prin care putem să răspundem temerilor acestor țări. Deci o sursă bugetară absolut nouă. Un al doilea aspect. Măsurile MAB. Încă o dată, un alt aspect. Comisia are o, stra o strategie voluntaristă de sprijin a țărilor care suferă din urma, în urma acestor uh, acorduri, și nu sunt puține aceste țări, Comisia va trebui, într-adevăr, să negocieze rând pe rând cu toate aceste țări în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu Comisia pentru a pregăti această dezbatere, nu putem să ne bazăm pe un acord tip, standard, pentru că situația variază de la o țară la, altul, la alta. Și parteneriatele propuse diferitelor țări vor fi diferite în ce privește aceste măsuri MAB. Uh, anumite țări uh, au sisteme care, inclusiv politice sau economice, care, le permite, care permite Comisiei să aibă un acord de tip bugetar sau sectorial bugetar și deci Comisia uh, poate foarte ușor să transmită acești bani, uh, o linie bugetară care merge până în 2013. Alte țări, din potrivă, au o altă situație, uh, de exemplu, promovarea prin acorduri sectoriale, de fapt, țările care nu pot să aibă măsuri sectoriale sau bugetare, vor beneficia de un sistem de măsuri ad hoc. Ce se poate face? Eu, așa naiv cum sunt, um, am crezut, mai ales având în vedere studiul pe care l-am uh, avut aici, uh, prezentat, deci, mă gândeam, deci, că se va merge pe măsuri în favoarea producătorilor. Um, și îmi dau seama că nu este ușor acest lucru. Comisia, pe bună dreptate, a, a tras atenția că e foarte greu să se facă acest lucru. Eventual, în cadrul unor măsuri de comerț echitabil, fair trade. Uh, în orice caz, e vorba de o abordare voluntaristă care trebuie încurajată. Nu știm, până la urmă, ce loc rezervă Comisia uh, acestei forme de comerț echitabil. Nu cred că Comisia uh, nu dorește promovarea unor astfel de măsuri vizând comerțul echitabil. În orice caz, trebuie să subliniem importanța finanțării în mod exclusiv a unor măsuri de luptă împotriva sărăcia, sărăciei uh, sau care vizează într-un fel sau altul combaterea sărăciei, apoi măsuri pentru îmbunătățirea infrastructurilor, apoi pentru îmbunătățirea competitivității producătorilor din țările ACP. Toate aceste lucruri intră în sfera de aplicare a acordurilor care vor fi uh, negociate în curând între Comisie și țările ACP. Dacă nu mă înșel, vor exista două documente unul mai degrabă strategic și un altul uh, care vizează măsuri anuale. Ambele vor fi discutate uh, inclusiv aici la noi la DV. Este important de asemenea să uh, menționăm aspectul integrării progresive a acestor noi măsuri. De fapt, este vorba de o integrare progresivă a țărilor respective în circuitul mondial economic, comercial. Este unul dintre scopurile acestor acorduri. Până la urmă se vizează dezvoltarea acestor țări. Uh, uh, s-a spus că multă vreme Europa a protejat aceste țări. Țările la rândul lor spun dați-ne puțin timp ca să ne pregătim, să avem o tranziție, să intrăm cum, așa cum trebuie pe piața internațională. De asemenea, după 2013 nu se prevede absolut nimic mă deranjează puțin acest lucru pentru că problemele pe care le-ați identificat sunt absolut structurale și acestea nu vor înceta în ziua în care acordurile vor fi luat sfârșit, inclusiv măsurile MAB sau MAB. Și de aceea fac un apel Comisiei să reflecteze la ce se va întâmpla după 2013 pentru că, de câte știu eu, cultura bananei nu este o cultură anuală, ci din potrivă e nevoie de o proiectare, dacă doriți, pe termen mediu și chiar și lung. Deci, producătorii au nevoie de mai multă vizibilitate, se poate să-și pune la punct strategiile și așa mai departe. Iată, uh, noi, într-adevăr, suntem sclavii pachetelor, pachetelor financiare negociate odată la șapte ani, nu înseamnă că din această cauză trebuie să aplicăm aceeași logică și țărilor din Africa, Pacific, Caraibe, deci să nu luăm în calcul propriile lor specificități. Iată uh, de ce e important să avem și această abordare, inclusiv un mesaj politic în acest sens. Și mai mult decât atât, nu există niciun fel de clauză de uh, Sunset uh, în ceea ce privește MAB. Iată deci câteva reacții la cald, dacă doriți, față de studiul pe care tocmai, uh, care tocmai ne-a fost prezentat și um, privind acordul care va fi negociat. Dau, bineînțeles, cuvântul și altora să ia parte în dezbatere, un subiect foarte interesant și important. Eu doresc personal să se meargă repede cu uh, aceste lucrări și uh, foarte în scurt timp să supunem un proiect de raport uh, atenției părților interesate pentru ca, într-adevăr, și Comisia să poată să integreze aceste observații în, acordurile pe care le va negocia. În sfârșit, aș spune că nu e vorba numai de acest acord, dar și de celelalte discuții pe care le-am avut Comisia, am observat o abordare mai degrabă constructivă și chiar o dorință de transparență eu aș vrea, deci, uh, încă o dată spun, să avem foarte rapid un proiect de raport, adică Comisia să ne prezinte acest proiect de raport, uh, acordul, deci, respectiv, uh, măsurile MAB, astfel încât și noi să știm cât mai repede posibil care este situația și ce se va întâmpla după abolirea parțială a regimului preferențial. Iată Uh, câteva remarci introductive care mie mi s-au părut că reiau aspectele cele mai importante din acest dosar. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Madame Gres, vous avez demandé... Mulțumesc foarte mult, doamna Gres, ați cerut cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori um, să mulțumesc uh, invitatului nostru care ne-a prezentat studiul care confirmă ceea ce se prefigura la semnarea acordului în decembrie 2008 privind sectorul bananelor. Aceste elemente, deci, uh, ne confirmă nouă această analiză. Mm, în ceea ce privește comerțul echitabil, mi s-a părut foarte interesant analiza dumneavoastră, dat fiindcă uh, ne-ați comunicat cifre pe care nu le cunoșteam. Mulțumesc foarte mult și domnului raportor pentru prezentarea raportului asupra acestui subiect complex și foarte delicat, care depășește, după mine, sectorul bananelor. Eu m-am aplecat puțin asupra conținutului propunerii de regulament a Comisiei și aș dori să vă spun că deja am foarte multe întrebări. Ați pus accentul pe trei puncte, competitivitatea, îmbunătățirea acesteia și, dacă îmi permiteți, o să las deoparte acest subiect deocamdată. În al doilea rând, promovarea diversificării. Ei bine, aici eh, aș dori să mai revin la acest aspect. A fost limpede din analiza prezentată faptul că, într-adevăr, comerțul cu banane aduce profit uh, marilor companii și marilor distribuitori. Am văzut um, acest lucru și am văzut că mici producători și lucrătorii din sectorul bananelor au câștiguri limitate, slabe. În măsurile luate pentru diversificare până acum, avem un raport privind modul în care fondurile au fost, au fost cheltuite, din care reiese că și în Caraibe, dacă ne uităm la exemplu de la St. Lucie, că a existat uh, un, un fel de, de că a existat o folosire defectoasă a fondurilor care duce la rezultate nule. Fondurile au fost cheltuite în uh, sect în sectoare cum ar fi turismul, dezvoltarea sectorului privat, infrastructura și așa mai departe. Iar în faza următoare ar fi poate binevenit și și aici uh, mă adresez domnului Gorenz, uh, dar sprijinul pentru diversificare ar trebui să fie mult mai bine țintit, țintit mai ales în uh, domeniul agriculturii, poate și în turism, turismul ecologic, de pildă pentru micile unități, cel puțin, dar trebuie ca fondurile să fie folosite foarte clar pentru un alt uh, mod de dezvoltare. Iar aici ajung nu doar la aspectul comercial, fiindcă în momentul în care analizăm al treilea aspect al propunerii comisiei, se vorbește despre luarea, despre mediul înconjurător și restaurarea acestuia. Uh, mă surprinde că se vorbește despre ajutorul uh, că se vorbește despre ajutorul peste pentru banane, dar uh, studii privind uh, studii relevă că există um, riscuri asupra sănătății asociate cultivării de banane și uh, în unele cazuri, când se folosesc anumite substanțe, terenurile după aceea nu mai pot fi folosite ca terenuri arabile. Bun, când vorbim despre diversificare, ar trebui să, să discutăm mai mult aceste aspecte. În ceea ce privește restaurarea mediului înconjurător și pentru a avea o adevărată diversificare. Și încă o întrebare. Am citit uh, în uh, procedurile Uh, care vor fi folosite, că va fi vorba de codecizie, dar că în același timp vom avea o consultare facultativă și aici e vorba de Comitetul Regiunilor, care pentru mine înseamnă o legătură cu grupurile, care nu există deocamdată. Vreau să vă întreb în ce cadru va fi consultat uh, Comitetul Regiunilor? Care este legătura, dacă există acea, această legătură și cum uh, vor fi legate aceste elemente de um, de acest dosar. Mulțumesc, domnul Martinez. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei observații de făcut. În primul rând, eh, vreau să mulțumesc invitatului nostru pentru comentariile sale și mulțumesc domnului raportor. Am însă trei comentarii. În primul rând, ce a spus doamna Grez, uh, ultima chestiune. Aș dori să înțeleg cum se poate ca în cadrul reprezentat de comisie și de invitatul nostru Cerul are producția proprie în uh, cadrul comerțului cu banane în Uniunea Europeană. Ce se întâmplă în uh, regiunile ultraperiferice, cum ar fi insulele Madeira, Canare, Reunion, Martinica, Guadalupe și așa mai departe? Care este procentul uh, de consum și producție al acestora? Și mă întreb dacă Comisia ar putea să sprijine aceste metode care au o importanță foarte mare adesea pentru a nu se crea acest sentiment uh, al victimizării cu care ne confruntăm câteodată. Avem impresia că întocmim acorduri care vor fi dezastroase pentru aceste regiuni și nu-mi place această idee a victimizării în ceea ce privește comentariile cu privire la ACP, vorbim despre ACP ca și cum ar fi un grup uniform, dar uh, când ne gândim la banane, situația din Caraibe este foarte diferită de ce se întâmplă în țări africane. Dacă am înțeles eu bine, Aici um, situația este mai apropiată de, uh, de cea a companiilor uh, mari din America Latină. Uh, s-a menționat o, che- o chestiune în prezentarea invitatului nostru și anume că producte de banane în Caraibe permite un procent mai mare pentru cei care recoltă bananele. Și um, aș fi dorit să vorbim despre niște cifre. Ați vorbit despre 11,5% per total, dar ce înseamnă acest lucru în um, alte țări ACP? Ce înseamnă acest lucru pentru marile zone de producție? Încă un comentariu care cred eu că este important, doamnă președinte, dacă îmi permiteți. În ultimii câțiva ani, chiar 10 ani, nu am fost de acord cu argumente înaintate de unii colegi care veneau din foste națiuni coloniale sau imperiale, care, um, care resping interesele țărilor uh, din Caraibe și, și altor țări mai sărace. Cred că noi trebuie să fim uh, uniți. Trebuie să-i ajutăm pe cei din Caraibe, fiindcă dezvoltarea trebuie să fie sprijinită, într-adevăr, dar nu putem să facem acest lucru condamnând uh, țări care sunt supuse unei sărăcii lucii și ca unde inegalitatea este mult mai uh, pregnantă decât în Caraibe. Nu putem să facem acest lucru, nu putem să spunem că trebuie să sprijinim aceste țări, fiindcă sunt semnatare la Cotonou, trebuie să aibă um, o structură preferențială în detrimentul altor țări, um, ținând alte țări în, sărăție, în sărăcie luce. Mă gândesc la America Centrală și Latină, unde nivelul de trai este mult uh, sub uh, Caraibe, astfel încât pentru noi provocarea este să aducem la o, să, să avem o abordare care să permită tuturor să se dezvolte sprijinind uh, comerțul cu banane, care este foarte important pentru multe țări în, în lume. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule președinte, și eu doresc să-i să mulțumesc expertului nostru și domnului raportor pentru prezentările foarte interesante. Aș dori să adresez o întrebare expertului nostru în ceea ce privește uh, repartizarea fluxurilor financiare între producători, uh, lanțul de distribuție și companii. Uh, spuneați în prezentarea noastră că 40% mergea către supermarketuri și 36% către companii. Ați putea să faceți o diferențiere între între companiile din țările onshore și offshore. Ați putea să faceți această uh, diferențiere și să și să vă dați seama unde și în ce măsură se realizau profituri. Sunt trei preguntas în total. În total uh, ați adresat, uh, s-au adresat trei întrebări. În ceea ce privește producția internă în cadrul Uniunii Europene, analiza s-a concentrat asupra comerțului, asupra dimensiunii externe. Iată de ce nu am analizat producția internă. Cu toate acestea, au efectuat studii privind uh, implicațiile posibile pe care le-ar avea reducerea tarifelor asupra producției interne. S-au efectuat studii și asupra situației uh, EPA, acordurile de parteneriat economic și modul în care ar afecta producția interne. Ambele studii, tipuri de studii, au arătat că liberalizarea pieței efectul său în uh, insulele Madeira, insulele Canare și așa mai departe, e bine, aceste efect, efecte s-au manifestat deja, astfel încât uh, liberalizarea care va avea loc cu reducerea treptată a tarifelor uh, nu va avea decât un efect limitat asupra producției interne. Eliminarea cotelor de pe 1 ianuarie 2006 a reprezentat uh, un element transformator, astfel încât acordul de la, Gen- de la Geneva nu va avea um, un efect de zdruncinare atât de mare. Cred că um, și acest lucru încercam să spun în prezentarea mea, cel puțin în linii mari, și anume că e nevoie să facem o diferență între țările ACP. Diferențele de pe piață sunt foarte vizibile în Africa, unde avem doi producători principali, exportator principal, mari și unul mijlociu. În Camerun, coasta de, eh, Camerun, coasta de Fildeș au fost mari câștigători de pe urma eh, protecției pieței în ultimii ani și poate chiar și Ghana care este o piață dinamică și s-ar putea să fie în creștere pe viitor, dar trebuie să facem o diferențiere și în cadrul țărilor din Caraibe. Republica Dominicană, după părerea mea, este mare de câștigător, care a avut cel mai mult de câștigat de pe urma măsurilor luate în ultimii ani. Republica Dominicană deține 55% din exporturile de banane dintre țările Uh, Caraibe, Belize și Surinam au avut cele de câștigat, astfel încât uh, aceste țări, conform experților, ar fi um, ar fi capabile să, um, de o liberalizare mai mare, chiar dacă ar avea nevoie de un oarecare sprijin în lanțul producției pentru a-și îmbunătăți procesele, pentru a îmbunătăți organizarea și, bineînțeles, uh, marketingul. Iar perdanții până acum au fost uh, insulele mai mici, insulele vântului. Acestea însă au găsit o nișă pe piață. Și este foarte important să uh, ținem cont de acest fapt în analize. În cadrul acestui lanț au găsit o nișă. 80% uh, din exporturi din, provenind de această țară reprezintă uh, comerț ecologic și s-au fost încununate cu succes. Iar măsurile pe care le vom folosi aici, după părerea mea, și, au, și putem să le ajutăm în măsură de marketing și în ceea ce privește modul în care își uh, pot îmbunătăți, uh, pot uh, aduce plus valoare în aceste țări. În ceea ce privește diferențele, Cred că aici trebuie să facem o diferență între diversele țări ACP, așa cum spunea domnul Martinez. Salariul unui lucrător din Camerun și al unui din Ecuador, de pildă, sunt minime. Din, încă din, din anii 90 am asistat la un transfer în lanțul valorii, mai ales uh, în ceea ce privește faptul că supermarketurile um, devin din ce în ce mai puternice și um, dobândesc din ce în ce mai multe profituri. Acest lucru este valabil și pentru zona ACP sau pentru zona dolarului în sectorul bananelor. Este o, o problemă gravă pe care trebuie să o analizăm, fiindcă dacă noi, experții, considerăm că este posibil acest lucru, atunci trebuie să avem măsuri de însoțire, aceste măsuri de însoțire, pentru a ne asigura că politicile de dezvoltare pe care le întocmim permit trecerea de la, de la supermarket către producător folosind măsuri care să fie compatibile cu piața. Nu este vorba de măsuri protecționiste, ci de măsuri foarte bine țintite care pot îmbunătăți situația. Vă mulțumesc. Ați uh, cerut cuvântul? Spuștovana, gospa președința. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Pentru mine este foarte clar de ce se vorbește despre producția de banane și despre comercializarea bananelor într-o așa mare măsură și sunt de acord că este o discuție foarte interesantă, o discuție esențială pentru toate aceste țări. Însă ceea ce nu am găsit în această discuție este o componentă semnificativă din punctul meu de vedere în întregul lanț alimentar dacă ne uităm, de exemplu, la consumul de fructe la nivel mondial, trebuie să ne întrebăm ce înseamnă această creștere a, a, a producției de banane în ultimii 10 ani. Îmi închipui că valoarea adăugată acestui proces a, se duce undeva, dar în același timp afectează oportunitățile altui sector, altei părți în acest context al biodiversității. Mai ales dacă ne gândim la diversitatea nutrițională. Cred că de fiecare dată când discutăm despre politicile de asistență pentru țările pe care le sprijinim prin aceste instrumente, mai ales uh, și mă refer și la activitatea comisiei noastre, poate că ar fi o bună idee să includem uh, un element suplimentar în discuția de ansamblu și anume ce semnifică uh, producția de banane în termeni nutriționali. Și mai trebuie să ne și întrebăm dacă o specializare a acestor țări pe producția de banane nu cumva împiedică aceste uh, țări să obțină rezultate poate mai bune cu alte uh, fructe sau uh, produse agricole. Știu că această idee poate fi destul de marginală în contextul pe care îl discutăm astăzi, dar poate că nu este complet irelevantă. Merci. Doamna președintă, mulțumesc. Are acum cuvântul comisia reprezentată de domnul lui Griera. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi fi foarte concis pentru că cred că s-au spus deja foarte multe lucruri și aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să luăm cuvântul. doresc să-i mulțumesc domnului Görens pentru că a organizat această dezbatere și pentru că a solicitat acest uh, studiu uh, care um, aruncă lumină asupra sau pune în lumină un um, subiect foarte complex. Doresc să mulțumesc și expertului cu care sper să am ocazia să discut mai în detaliu pe marginea unora din constatările exprimate aici. Cred că suntem de acord uh, um, în totalitate pe partea de analiză diagnostic și pe partea de recomandări. La analiza diagnostic împărtășim uh, opinia conform căreia situația este foarte diferită în, uh, în țările ACP uh, și de aceea este nevoie de niște răspunsuri diferențiate. Dacă ne uităm la cele trei tipuri de acțiuni pe care le-am propus, cred că uh, acestea coincid uh, perfect cu recomandările pe care le-a evidențiat uh, expertul. Așa cum spunea domnul Martinez, este adevărat că avem de a face cu un sector extrem de complex și uh, foarte multe interese interacționează aici. Cred că am obținut un echilibru bun uh, prin acordul de la Geneva. Țările ACP știau că această uh, că va avea loc această deblocare a barierelor comerciale uh, și că procesul urma să fie chiar mai rapid decât se așteptau mm, Însă cred că trebuie să le sprijinim în continuare în procesul de adaptare așa cum am făcut uh, și în programele anterioare de asistență. Acestea sunt o bază bună. E adevărat că trebuie să învățăm din experiență, așa cum ați spus și dumneavoastră, și sunt de acord că măsurile de diversificare care au fost întreprinse în trecut nu au uh, atins întotdeauna rezultatele scontate. Um, rezultatele pe care le așteptau țările beneficiare, statele membre. Poate pentru că nu, am, uh, nu ne-am concentrat suficient asistența și cred că unul din mesajele principale pe care le desprindem din studiul pe care l-am pregătit uh, în vederea um, analizării impactului asistenței, ei bine, mesajul este că trebuie să fim mai concentrați pe viitor, ajutorul să fie mai bine țintit Poate că statele care se află într-o situație medie, cu ajutorul asistenței, uh, vor putea avea o poziție competitivă pe piața europeană, dar totuși au nevoie de diversificare. Este adevărat că măsurile de diversificare nu au, nu au fost suficient de bine țintite și sunt de acord că trebuie să învățăm din această experiență pentru viitor. Împărtășesc uh, opinia expertului în ceea ce privește impactul asupra uh, statelor europene. Uh, considerăm că uh, impactul major a avut deja loc și că avem o bază care să ne permită să asigurăm competitivitatea producătorilor locali. notăm aspectele legate de mediu. Într-adevăr, cred că trebuie să luăm în considerare și să tratăm cu atenție această temă, mai ales în cazul acelor țări care își vor diversifica producția. Iată ce aveam de spus pentru moment. Poate încă ceva la adresa expertului. După cum știți, acele țări care au un tarif uh, de clauză de națiune cea mai favorizată, au uh, un proces au uh, un tarif de 114, uh, iar uh, celelalte țări din America Latină au un tarif de 75, dar oricum nu se va ajunge la un tarif zero. Cred că um, am ajuns la un echilibru destul de bun într-o situație foarte complicată și sigur că ne bucurăm să putem lucra cu dumneavoastră și cu domnul Görens. Sigur că trebuie să încercăm să uh, avansăm într-un mod cât mai similar pe toate fronturile, pentru că altfel riscăm să punem în pericol întregul pachet. Doamna președintă, vă mulțumesc foarte mult, domnule Gheorghe, să știți că suntem în mare întârziere. Uh, doamna de Kaiser, care va trata următorul punct, va trebui să plece în curând, așa că vă rog să fiți foarte concis în ceea ce privește concluziile. Domnul Gheorghe, mulțumesc câteva răspunsuri la persoanele care au uh, făcut comentarii pe marginea raportului meu. Uh, doamna groze, câteva cuvinte legate despre pesticidele utilizate. Uh, și cred că și aici se aplică principiul poluatorul plătește. Nu vorbim despre nu finanțarea adusă de uh, comunitatea europeană poate să ducă la um, neutilizarea acestui gen de pesticide. Uh, finanările care vor fi uh, folosite în cadrul acestui program pentru sectorul bananelor trebuie să fie uh, folosite pentru diversificare, diversificare care înseamnă și uh, prelucrarea bananelor la fața locului. Um, de ce nu se poate face o prelucrare a materiei prime direct la fața locului și nu în țările consumatoare? În al doilea rând, dacă această diversificare este sau se dovedește a fi dificilă, putem să orientăm producția și către alte sectoare și cred că măsurile de însoțire pentru sectorul bananelor pot fi consacrate um, unuia sau celuilalt dintre aceste două scopuri sau poate chiar pot fi direcționate către ambele scopuri. Am înțeles că situația s-a schimbat um, în ceea ce privește țările non-ACP care vor putea intra mai ușor pe piață, acestea vor avea același acces ca și țările ACP pe piața unică. Și probabil că este nevoie de niște fonduri suplimentare pentru a se face față acestei probleme. Ați spus că nu trebuie să fie lezate interesele uh, celor care nu beneficiază de o protecție. Uh, știu că există trei categorii de țări exportatoare de banane, non-ACP, ACP și în cadrul țărilor ACP avem pe de o parte Caraibele și pe de altă parte Africa. La țările non-ACP situația s-a îmbunătățit, la țările ACP, țările latinoamericane își păstrează totuși un avantaj esențial față de Africa pentru că au o piață apropiată, mult mai accesibilă pentru ei, pentru ele. Și o altă problemă pe care poate nu am abordat-o, stă în dificultatea pe care o au um, țările africane de a intra pe piața europeană. Și, în ultimul rând, um, în urma reuniunilor pe care le-am avut cu Comisia, am putut uh, observa că o parte din problemă sau o parte din soluție uh, este tocmai uh, faptul că regimul Uniunii Europene este pus sub în întrebării în ultimele 15 ani uh, în, contextul practicilor comerciale preferențiale pe care Uniunea Europeană le-a acordat anumitor țări. Îmi pare rău că nu avem mai mult timp la dispoziție, dar sunt gata să mă sacrific pentru doamna de Kaiser. Doamna președintă, vom aborda Acum, punctul 7 de pe ordinea de zi, sistemele de sănătate în Africa subsahariană și regimul sănătății la nivel mondial. Am decis să avem un raport din proprie inițiativă pe acest subiect important și are cuvântul uh, doamna Keiser. Mulțumesc, uh, îi mulțumesc lui Charles care s-a sacrificat uh, pentru mine și eu mă sacrific pentru președinția belgiană pentru că trebuie să particip la o reuniune începând cu ora 16.30. Avem acum un prim schimb de opinii pe marginea acestui raport pe care uh, am dorit să-l prezint. O să încerc să vă descriu pe scurt intențiile acestui raport și sensul în care doresc să merg. Se pleacă de la o contestare, o constatare, îmi cer scuze, o constatare absolut zguduitoare în ceea ce privește diferențele între uh, europeni și africani din punct de vedere al speranței de viață, care poate fi mai mică cu 30 sau 40 de ani. Există foarte mulți factori care pot explica aceste diferențe. Cu siguranță putem vorbi despre epidemii, epidemiile de malaria, de sida, dar trebuie să vorbim în primul rând de sărăcie și de subdezvoltarea acestui continent uh, de proasta guvernanță a anumitor țări și de efectele crizei financiare care au dus la sărăcirea anumitor țări, la care se mai adaugă și schimbările climatice și obținem o constatare cu adevărat tragică. Sigur că au existat reacții și în uh, cadrul uh, comisiei noastre am vorbit pe larg despre uh, Mm, interesul și limitele pe care le prezintă fondurile verticale, uh, finanțări care au dus la niște rezultate incontestabile, dar am vorbit și despre importanța de a construi în Africa un sistem de sănătate orizontal uh, spre deosebire deci de schemele verticale, știind că cauzele principale ale mortalității sunt într-adevăr legate de epidemii, dar există și uh, un factor foarte important legat de lipsa de îngrijiri medicale, um, de nașterile cu risc, de boli pe care n-aș îndrăzni uh, să le numesc boli obișnuite, dar în orice caz sunt legate de sărăcie. Uh, Așadar, aceste scheme de sănătate orizontale trebuie să fie neapărat întărite, trebuie să fie privilegiate și să beneficieze de asistență internațională. Când analizăm finanțarea acestor îngrijiri medicale orizontale, de tip orizontal, vom vedea că fondurile verticale au Uh, colectat o mare parte din asistența internațională, dar și din fondurile caritabile, între ghilimele, în timp ce în cazul schemelor de sănătate orizontale mai rămân foarte multe eforturi de făcut și, din păcate, nu ne putem aștepta ca aceste scheme orizontale să fie viabile prea curând, dacă se bazează numai pe fiscalitatea statelor respective. De unde uh, interesul de a ne orienta către finanțări care să provină direct de la populație și am acordat o mare importanță în acest sens inițiativelor um, apărute în anii 90 în Africa și care au crescut de sute de ori. E vorba de sisteme de microasigurări, sisteme de asigurări reciproce care uh, încep să se dezvolte și să se generalizeze sub niște forme care rămân destul de puțin coordonate, dar care se bazează pe o valoare esențială în Africa și anume valoarea solidarității. Cunoaștem foarte bine uh, mecanismele de întrajutorare în momentul în care cineva într-un trip sau într-un sat are o problemă de sănătate, toată lumea contribuie financiar pentru a, pentru a ajuta persoana respectivă. Ei bine, acest sistem de asigurări reciproce, să le numim în Africa, ar trebui să încurajeze populațiile să prevadă într-un mod destul de modest ceea ce li se poate întâmpla, adică să plătească în avans, să plătească dinainte niște sume destul de mici, uh, nu nimic enorm, pentru a crea niște sisteme de asigurări care să fie durabile și viabile. Foarte multe țări africane foarte multe țări din Africa au uh, lansat acest gen de experiențe. Mă gândesc la Republica Democratică Congo, Burkina Faso, Senegal, Burundi, Capul Verde și au făcut aceste lucruri în colaborare cu ONG-uri sau în cooperare cu societăți de asigurare din Europa, fie că e vorba de uh, societăți religioase uh, creștine sau de alt tip, în aceeași idee de a reuni la nivel local, la nivel național și apoi la nivel internațional un sistem de asigurări reciproce pentru a obține o finanțare alternativă care să sprijine sistemele existente de sănătate. Este un proiect foarte ambițios, foarte interesant din punct de vedere social, sigur că se bazează pe niște valori, pe niște valori specifice Africii, pe ideea de solidaritate nord-sud. Iată, așadar, ideile principale legate de aceste sisteme și pot fi incluse aici recomandări legate de sistemele orizontale de sănătate pentru că populațiile uh, pot plăti sume, sume foarte mici, sume pe care, de exemplu, le plătesc culturilor religioase uh, deci pot contribui cu niște fonduri la aceste sisteme, dar nu vor face acest lucru decât dacă sunt sigure că existe, există spitale, există clinici, există medicamente care vor fi finanțate din aceste fonduri. Așadar, partea aceasta de dinamism între sistemele de sănătate orizontale și crearea acestui, acestei forme de asigurări uh, este un aspect foarte interesant pentru că ne permite să întrevedem ceva durabil bazat pe valorile solidarității care sunt foarte pregnante în Africa și care um, diferă de un uh, simplu model bazat pe urgență, cum este cel uh, implementat de ONG-uri, uh, pentru că uh, în regiunile africane care sunt afectate de conflicte există ONG-uri care furnizează îngrijiri gratuite, care mm, susțin populația, dar știm că această uh, formă de servicii gratuite de urgență nu este forma pe care, dorim să se, pe care o dorim să se dezvolte în ideea egalității și a durabilității pentru ca Africa să poată să aibă servicii permanente și viabile pe termen lung în cazul sănătății. Iată, așadar, optica în care am uh, elaborat acest prim proiect. Uh, probabil că versiunea inițială nu a fost încă tradusă, însă uh, Uh, eu însem, echipa și secretariatul suntem deschiși exemplelor pe care ați putea să ni le furnizați, uh, uh, dar voiam pentru moment să vă prezint numai um, punctul de vedere general al acestui raport, un punct de vedere cred că care se va bucura de consensul diferitelor grupuri politice. Iată, doamnă președinte, ce aveam de spus, vă mulțumesc și bineînțeles că Uh, sunt gata să ascult uh, recomandările colegilor mei. Doamna președintă, mulțumesc foarte mult. Domnul Mitchell a cerut cuvântul. Aș dori să uh, îi mulțumesc doamnei Kaiser pentru acest raport. Nu am un exemplar în față, însă sper că există cu adevărat un consens general pe marginea acestui raport suntem cu toții preocupați de epidemiile de malarie, de SIDA. Într-adevăr, toată lumea trebuie să fie îngrijorată de aceste aspecte și astea sunt problemele pe care trebuie să le abordăm. Am fost însă surprins acum câteva săptămâni când am asistat la o prezentare privind bolile netransmisibile, am aflat că atacurile, atac, că uh, mm, crizele cardiace și uh, problemele de tensiune arterială uh, sunt de asemenea niște factori extrem de uh, importanți în uh, ce privește mortalitatea în țările dezvoltate și nu le acordăm aceeași importanță pe care o acordăm bolilor transmisibile. Trebuie să vedem care este cauza mortalității, care este cauza bolilor, care este cauza durerilor, suferințelor și să încercăm să aducem o soluție de genul soluțiilor pe care le propune doamna Kaiser. Nu știu care este conținutul general al raportului, dar este clar că trebuie să facem tot ce este posibil pentru a beneficia de servicii medicale uh, de bună calitate pentru țările în curs de dezvoltare. Uh, am văzut, de exemplu, grafice care arătau că mm, uh, bolile cardiace erau mult mai grave decât uh, malaria sau SIDA în termen de procente um, în țările în curs de dezvoltare și trebuie să promovăm servicii de, mm, de prevenire a bolilor și de, de, de, de vindecare uh, pentru toate aceste țări în curs de dezvoltare. Mulțumesc. Domnule Gheorghe, să aveți cuvântul. Mulțumesc. Sper că doamna Caize nu a pierdut foarte mult timp uh, cu această prezentare. În cadrul obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, am uh, constatat cel puțin că nu există obiective clare pentru acordarea unor sume pe uh, aspectele pe care le-a subliniat doamna Kaiser. Aș dori să subliniez două lucruri și anume, este important să existe un acord că cei care nu au nimic trebuie să dispună și ei de un sistem de sănătate. Dar cei care nu au nimic nu au cu ce să financeze un sistem de asigurări reciproce sau de costuri uh, pentru serviciile de sănătate, deci banii trebuie să vină de undeva. Există surse diferite, uh, ca de exemplu Fondul Global pentru combaterea malariei, tuberculozei și SIDEI. Știm că există resurse, există proiecte. Ceea ce contează este ca aceste țări să integreze considerațiile ridicate de doamna Kaiser în propriile lor strategii privind sănătatea și atunci trebuie realizate parteneriate având uh, recurs la, recurgând la expertiza actorilor pe care i-a uh, prezentat uh, colega noastră, precum și bazându-ne pe expertiza actorilor instituționali. Um, în al doilea rând, cred că trebuie să punem accent și pe dimensiunea regională. Dacă pe cele două malurile Nigerului, la o distanță de 30-50 de kilometre, kilometri, să zicem, în partea uh, Nigerului, un spital uh, de obstetrică și pe partea cealaltă în Nigeria, un spital care face același lucru, ei bine, E vorba aici de o risipire a resurselor. Trebuie să ne asigurăm că există o hartă sanitară care să corespundă nevoilor reale. Și prin intermediul unor parteneriate inteligente trebuie să uh, prevedem o modernizare a spitalelor conform nevoilor identificate și, în al treilea rând, în cadrul negocierilor comerciale de la Hong Kong, un expert al Organizației Mondiale a Muncii a făcut o prezentare care a fost observată și o prezentare remarcabilă de altfel în ceea ce privește țările din Africa, uh, concluzionând că țările din Africa care nu au rezultate favorabile în ceea ce privește dezvoltarea comercială sunt chiar cele care nu sunt gata să-și asume un risc uh, pentru export trebuie să-și adapteze um, gamele de produse pe care le uh, exportă în funcție de piețele destina, destinatare, trebuie să investească în produse noi, ceea ce um, înseamnă niște riscuri. Um, e nevoie de o minim de asigurare socială, iar dacă nu există această asigurare socială, atunci nu se asumă niciun risc. Deci trebuie cumva prin asistența pe care o furnizăm, să rupem acest cerc vicios. Trebuie să începem cu protecția socială pentru a dezvolta comerțul. Cred că cele două sunt indisociabile în aceste țări care pleacă aproape de la zero. Mulțumesc. Dau cuvântul Comisiei, domnul Gare. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru acest prim schimb de păreri. Ehm, încă nu am văzut proiectul de raport. Sperăm să putem să o facem în curând. Aș avea o primă reacție. Sper că raportul va lua în calcul comunicarea Comisiei privind uh, sănătatea și acest lucru a fost deja uh, transmis uh, Parlamentului și am și adop- Consiliul de Ministri a adoptat o comunicare tot în acest sens. Deci finanțarea sănătății este un subiect foarte pertinent în ciuda faptului că cele două documente mai sus menționate sunt mai cuprinzătoare decât raportul dumneavoastră, uh, raportul Comisiei, comunicarea Comisiei și declarația Consiliilor de, Consiliului de Ministri pună accentul pe sănătate într-un context mai larg. E vorba de impactul pe care îl pot avea alte politici asupra sănătății, de exemplu uh, imigrația, uh, sănătatea în rândul forței de muncă, uh, comerțul echitabil, accesul la medicamente și, bineînțeles, coerența politicilor de dezvoltare, siguranța și securitatea alimentară, precum și mediul înconjurător. Uh, în această comunicare mai apar și alte aspecte uh, legate în principal de modul în care politica de dezvoltare pot să contribuie la uh, asigurarea universală a serviciilor de sănătate. Și de asemenea un uh, mai bun echilibru și o mai mare echitate în ceea ce privește uh, distribuirea ajutoarelor sau ajutorului de dezvoltare, mai ales în contextele mai deosebite, marcate de o anumită fragilitate. În anumite țări din Africa subsahariană, statul este poate mai puțin prezent și tocmai uh, Uh, avem nevoie de o dezvoltare sau un ajutor pentru dezvoltare mai substanțial, dar mai, mai și mai coerent, uh, mai bine țintit, în cadrul unui dialog politic uh, mai bun. Asta este o slăbiciune în acest moment. Și deci în acest dialog noi am dori ca prioritate să apară tocmai finanțarea sănătății S-a discutat foarte mult uh, la comisie uh, pe acest subiect, inclusiv au fost implicați uh, actorii principali, mediul universitar din țările partenere. Este o problemă care preocupă pe foarte multă lume. Este clar că Comisia nu are o linie politică unică în ceea ce privește finanțarea sănătății, 27 state membre, tot atâtea, de, tot atâtea sisteme de finanțare a sănătății și simțim nevoia unor principii comune. Încercăm tocmai să găsim aceste principii, să le discutăm, să le negociem cu țările partenere uh, aceste valori ar fi, de exemplu, echitatea, caracterul universal al serviciilor de sănătate și așa mai departe. Însă trebuie să nu uităm faptul că aceste scheme voluntare de asigurări de sănătate sunt într-adevăr interesante și instructive pentru anumite țări, însă nivelul de acoperire, dacă doriți, rămâne foarte, foarte modest în țările din uh, Africa subsahariană, pentru că acolo mai mult de 50% din serviciile de sănătate sunt plătite direct din buzunarul pacienților și acest lucru are un impact deosebit asupra um, uh, nivelului de trai, uh, e vorba de sărăcire și deci de multe persoane care trăiesc sub nivelul de sărăcie. Mai puțin din 10, de 10% din cheltuielile de sănătate sunt acoperite de eh, asigurările de sănătate. Eh, și este adevărat că, eh, în general, chiar când există sisteme de asigurări de sănătate, acestea sunt destul de puțin prezente, foarte diverse, cu multe lacune. Avem nevoie, deci, de măsuri suplimentare uh, Um, atât la nivel național cât și prin sprijin internațional, inclusiv finanțare publică a sistemelor de sănătate. Deci uh, sperăm noi și ne dorim să participăm, să fim implicați în schimbul de vederi privind finanțarea sănătății, să nu uităm nici această dimensiune uh, globală. Um, dezvoltarea nu poate fi coerentă și consecventă dacă nu avem o abordare globală. În sfârșit, un alt aspect demn de menționat este acela al uh, multiplicării inițiativelor verticale, 140 de astfel de inițiative pe care le-a menționat doamna de Kaiser și apare aici o confuzie legată de cine are uh, responsabilitatea ultimă la nivel național. Um, Organizația Mondială a Sănătății nu și-a asumat rolul de lider uh, în ce privește sănătatea, finanțarea sănătății uh, față de activismul uh, unor altor structuri private și așa mai departe. Iată de ce dorim un schimb de vederi foarte echilibrat privind acest subiect. Vă mulțumesc! Merci. La parole Mulțumesc, doamna Kaiser, pentru concluzii. Are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Mitchell pentru aceste remarci preliminare. Îmi pare rău că nu avem textul în fața ochilor. El încă nu a fost tradus, dar e vorba numai de o primă versiune și o să avem timp uh, să mai revenim asupra lui. Îi mulțumesc și lui Charles. Uh, mă gândesc în principal la dimensiunea regională care a fost uh, menționată aici și care n-a apărut în raportul meu deocamdată să știți că o să mă inspir și o să preiau această idee, printre altele. Într-adevăr, este vorba de o dimensiune foarte relevantă, având în vedere obiectivul vizat de acest raport. Mulțumesc și Comisiei pentru toate comentariile făcute. Da, am luat în calcul și am luat notă de concluziile Consiliului, de comunicarea Comisiei, de recomandările Curții de Conturi. Da, Eh, mulțumesc pentru toate aceste eh, lucruri și vom vedea cum le vom pune împreună. Raportul de inițiativă nu dorește să răia, răia concluziile deja prezentate, comunicate, publicate, pentru că n-am mai avea niciun fel de valoare adăugată până la urmă. Eu doream, totuși, bineînțeles, luând în calcul cele deja făcute, să pun accentul, deci, pe anumite aspecte care, după părerea mea, trebuie într-adevăr să fie reliefate. Bineînțeles că nu doresc să reiau textele deja existente, de foarte bună factură, de altfel, texte provenind de la comisie. Iată, deci, câteva uh, remarci. Acum trebuie să plec la ședința președinției belgiene și vă rog să mă scuzați, doamnă președinte, pentru că apare pe ordinea de zi un subiect legat de vizita noastră la Gaza în Gaza, deci Israelul, Palestina, din păcate nu pot să particip. Trebuie să plec. Vă mulțumesc. O să ne fie dor de dumneavoastră, spune doamna președinte. Mulțumesc. Acum o să trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. E vorba de sprijinul bugetar pentru țările în curs de dezvoltare și monitorizarea acestuia. După câte știți, Comisia DV a cerut un studiu pentru identificarea nivelului de eficacitate a controlului parlamentar al sprijinului bugetar care se efectuează în țările partenere. Studiul a fost realizat de un grup european, uh, de centre de cercetare, care a analizat modul în care parlamentele și curțile de conturi din trei țări ACP, Republica Dominicană, Ghana și Burkina Faso, reușesc să folosească acest instrument de ajutor de dezvoltare într-un mod transparent, eficace și democratic. Dau acum cuvântul doamnei Koch, care reprezintă Institutul Sudwind, pentru ca să vedem care sunt concluziile și recomandările studiului respectiv. Doamnă Koch, aveți cuvântul pentru 20 de minute. Mulțumesc! Așa cum a spus doamna Eva Jolie, dacă ne să ne referim la context, e vorba deci de uh, un grupare de cercetători care își dorește monitorizarea sprijinului parlamentar și apoi o evaluare a instituțiilor de audit din aceste țări și apoi modul în care donatorii sunt influențați de aceste mecanisme de control bugetar național și, în sfârșit, eficacitatea măsurilor de condiționalitate sau de însoțire eh, a acestor inițiative de sprijin a bugetului. Datele au fost eh, selecționate prin intermediul unor interviuri care au avut loc în cele trei țări menționate și am văzut care sunt slăbiciunile la nivel național în cele trei țări. Uh, țările respective au sisteme de audit și financiare foarte diferite. Am reușit însă să facem o comparație între țările, uh, cum ar fi Burkina Faso și uh, Ghana, unde măsurile de însoțire bugetare sunt mai mari, sunt mai substanțiale, în altele, însă în cealaltă țară, din grupul de trei, acestea sunt mai puțin prezente. Uh, în general, rolul Parlamentului în ce privește măsurile bugetare trebuie să fie analizat în mod global. Ne-am uitat la eficacitatea parlamentelor, și la rolul acestora în monitorizarea bugetelor ex ante și ex post. Se pare, deci, că uh, rolul parlamentelor în toate cele trei țări este unul slab, nesemnificativ, având în vedere sistemul politic din aceste țări și se pare că uh, această eficacitate nu a crescut odată cu măsurile de sprijin bugetar care au fost introduse. Avem uh, exemple, Ghana, în ceea ce privește uh, studiul bugetului ex ante se recomandă uh, o mai mare participare a Comisiei Buget și, uh, de exemplu, în cazul Republicii Dominicane, vedem că măsuri recente au îmbunătățit uh, cumva rolul Parlamentului, care are mai mult timp să studieze bugetul ex ante. De asemenea, am văzut că parlamentele încă nu sunt uh, integrate în mod sistematic în procesele de sprijin bugetar în ceea ce privește măsurile politice luate sau în analizele anuale. Deci e nevoie de o mai mare comunicare uh, și uh, timpul interviurilor cu Comisia am aflat că parlamentarii din Burkina Faso au fost invitați ca observatori la dialogurile politice și nu toți erau conștienți că puteau să facă acest lucru, adică să participe la astfel de dezbatere. Deci, fluxul de informații încă nu este suficient. De exemplu, în Ghana, majoritatea parlamentarilor pe care i-am intervievat nu știau că există astfel de măsuri de sprijin bugetar și ei s-au plâns că, în general, măsurile uh, legate de buget nu, ratificările uh, pe care ei trebuie să le acorde în ceea ce privește împrumuturile le iau foarte mult timp. Uh, chiar dacă parlamentele sunt implicate, ele nu sunt suficient implicate în aplicarea acestor măsuri de sprijin bugetar. În ceea ce privește instituțiile naționale de audit, uh, ne-am dat seama că de la introducerea măsurilor respective, acestea au fost uh, consolidate, de exemplu, um, în Ghana s-a îmbunătățit nivelul de independență a acestei uh, instituții, deci Curtea de Conturi. Acum ea este altfel compusă sau prin sprijinul, prin recomandarea președintelui față de Um, implicarea Parlamentului și de asemenea am văzut care este importanța factorului timp. S-au făcut și aici îmbunătățiri față de situația din 2004 uh, sau din 2006 și, în general, auditul care a fost uh, implementat a crescut în calitate în toate cele trei țări. Instituțiile de audit nu sunt nici ele integrate suficient în procesul de um, auditare sau de sprijin al bugetului. Și în toate studiile de caz am văzut că ele nu sunt informate suficient de măsurile uh, bugetare uh, preconizate de ministrul uh, de resort. resort. Deci instituțiile sau cursurile de conturi nu sunt suficient informate de evoluția bugetelor naționale. În ceea ce privește obiectivele declarației de la Paris, sprijinul bugetar a consolidat mecanismele sau eficacitatea măsurilor luate de um, curțile de conturi. Um, iar rapoartele făcute de curțile de conturi sunt folosite, de exemplu în Ghana, sunt folosite așa cum trebuie, însă în alte țări acest lucru nu se întâmplă și au existat plângeri. Instituțiile de audit uh, Uh, normale, deci față de cursurile de conturi naționale, uh, nu atrag atât de mult, uh, atât de mult bani, atât de mulți bani față de, alt, de instituțiile naționale din partea donatorilor. În anumite țări, finanțarea publică este slabă sau proastă și e nevoie de măsuri complementare și tocmai aici uh, media, mass media și ONG-urile pot să uh, sporească supravegherea bugetară printr-o serie de măsuri legate de cooperarea cu, cu Parlamentul, alerte din partea cetățenilor și așa mai departe. Uh, în ceea ce privește tragerea la răspundere, acesta este un proces destul de complicat dar, într-adevăr, în ceea ce privește evaluarea fondurilor publice, în Ghana transparența a crescut. În orice caz, efectul de sinergie este foarte important. În ceea ce privește a treia întrebare adresată în cadrul chestionarului, este vorba de evaluarea donatorilor. Nu știu dacă știți ce înseamnă acest uh, PEFA. PEFA a fost uh, un instrument sau este un instrument dezvoltat de donatori pentru gestionarea financiară și este un uh, instrument sau un cadru care a fost aplicat în toate cele trei țări. Însă, din păcate, în toate cele trei țări nu am văzut impact al acestui instrument. În Republica Dominicană, uh, uh, scorurile obținute, scorul D a fost uh, obținut deci de toate instituțiile vizate. Însă, eh, criteriile de eligibilitate sunt eh, interpretate diferit de la o țară la alta. Și dacă, să zicem, se obține o notă D, nu înseamnă neapărat că situația este foarte gravă, în condițiile în care există totuși o dorință de a implementa un buget. PEFA este legată de criteriile de eligibilitate dreptate. Ideea este de a reforma lucrurile și nu neapărat de a face un bilanț a stării actuale. Pe lângă cadrul PEFA și reformarea acestuia, liniile orientative nu preconizează alte lucruri. Aceste mecanisme de control sunt insuficiente pentru că ele nu implică suficient uh, societatea civilă, parlamentele sau uh, curțile de conturi. Dacă vă uitați la uh, Uh, ciclul de uh, tragere la răspundere a procesului bugetar sau cine răspunde de ce. Vedeți pe acest grafic uh, cine răspunde în ce privește finanțele publice și este clar că, de exemplu, uh, mm, ONG-urile sunt foarte puțin implicate în acest ciclu. În ceea ce privește a patra întrebare din chestionar, condiționalitatea donatorilor și măsurile de însoțire, um, donatorii sunt foarte implicați în uh, ce privește monitorizarea măsurilor de finanțe publice, PFM, deci se implică. Așa că măsurile luate până acum sunt pozitive. Următorii uh, sunt implicați și în consolidarea capacităților în ceea ce privește parlamentele naționale, dar și pentru alte instituții, instituțiile de conturi. Așa că acest lucru este foarte important. Uh, donatorii s-au implicat în ce privește întărirea activităților uh, parlamentare. De asemenea, finanțarea măsurilor de sprijin bugetar și măsurile însoțitoare uh, și precum și supravegherea bugetelor sunt cumva dezechilibrate. De exemplu, în cazul Republicii Dominicane sau a Ganei nu au fost preconizate măsuri specifice uh, pentru donatori. Însă, în cealaltă țară au existat o serie de măsuri specifice care să susțină reprezentanții ai mass media sau ai ONG-urilor care să uh, tragă sănăul de la larbă în momentul în care apar probleme cu finanțele publice. În orice caz, acest lucru nu s-a făcut în mod sistematic peste tot. Ghana pare un caz de succes, uh, dar este foarte clar că acest lucru nu a fost însăsit și de o sporire a fondurilor în mod corespundător. Uh, sprijinul bugetar în ceea ce privește transparența bugetară încă nu este uh, bine înrădăcinat. Iar măsurile de însoțire și condițiile donatorilor încă uh, nu sunt suficient de luate, mult luate în calcul față de supravegherea finanțelor publice societatea civilă nu are încă rolul pe care ar putea să-l joace, însă pe termen scurt există măsuri de îmbunătățire a transparenței. Este important să știți că um, schimbările politice și de democratizare sunt foarte importante, mai ales în Burkina Faso și orice măsuri bugetare pure ar fi luate, ele nu sunt suficiente în lipsa voinței politice. Este nevoie de măsuri naționale de control a bugetului um, și aceasta pe termen mediu și lung. Am identificat cinci recomandări principale. Prima ar fi ca în uh, proiectarea inițiativelor uh, să existe o definiție clară a uh, răspunderii, a răspunderii bugetare în ceea ce privește parlamentele și ceilalți actori. E nevoie de un echilibru al puterilor și de o capacitate instituțională care să permită, într-adevăr, guvernelor să răspundă în fața Parlamentului privind bugetul. De asemenea, mai există uh, o posibilitate de tragere la răspundere a, uh, care revine uh, cetățenilor sau organizațiilor, ONG-urilor și așa mai departe. Deci avem acest proces de accountability pe orizontală și pe verticală. Parlamentele ar trebui sau mecanismele puse în practică în ceea ce privește supravegherea bugetelor trebuie să fie mai bine evaluate, să știm exact de ce este nevoie, atât la nivel intern, cât și în ceea ce privește constrângerile externe. În primul rând, e nevoie de dezvoltarea capacităților care să fie bazată pe uh, studii, uh, caz, de, la caz la cal, precum și o uh, abordare unitară, armonizată, când vine vorba de performanța donatorilor, care poate că nu se prezintă așa cum trebuie. De asemenea, e nevoie să se evalueze activitatea parlamentară pentru a se identifica anumite riscuri și o monitorizare a capacităților și dezvoltarea acestora. Comisia ar trebui să echilibreze mai bine finanțarea și măsurile de sprijin, având în vedere că mecanismele respective nu vor fi eficace la fel în toate țările care primesc fonduri. De aceea este nevoie de un procent care să fie dedicat special acestor măsuri de transparență. Odată cu includerea parlamentelor în uh, uh, evaluare, acea condiționalitate, ar fi bine să se facă acest lucru, însă uh, este clar că e nevoie de anumiți indicatori și uh, acest lucru poate să fie vizat în ceea ce privește uh, durata proceselor și o transparența proceselor respective. Cea mai fezabilă recomandare ar fi integrarea parlamentelor și a instituțiilor de credit naționale în măsurile de sprijin bugetar, de asemenea creșterea comunicării și a fluxurilor informațiale, însă trebuie vizați Uh, și parlamentarii care uh, sunt relevanți, cum ar fi președintele Parlamentului sau cei care sunt în comisiile de specialitate, care trebuie să facă și un raport în fața uh, Parlamentului în acest sens. De asemenea, ar fi bine să avem rapoarte anuale sau bianuale care să fie prezentate în fața Parlamentului și care, de către guvern, care să arate care este direcția politică și ce intenții deci are guvernul. În Ghana, acum două săptămâni, am văzut în presă că s-a inaugurat o platformă uh, parlamentară privind uh, sprijinul donatorilor, sprijin, și e vorba deci de o platformă de dialog uh, între donatori și uh, parlamentari și aceasta pentru a obține obiectivele mileniului. Este foarte important și interesant, este un pas înainte, însă nu se știe dacă până la urmă această măsură va fi soldată cu succes sau nu. Recomandări către Parlamentul European. Parlamentul European ar trebui să includă chestiunea sprijinului bugetar și a controlului bugetar în dialogurile și acordurile deja existente, de exemplu, uh, în dialogul cu țările ACP am putea să folosim uh, OPPD-ul, Biroul pentru Promovarea Democrației Parlamentare. Și știm că și Comisia revizuiește acum o carte verde, liniile orientative, în acest sens, se pregătește în toamnă acest subiect. Și, deci, ar fi bine să apară și în această carte verde, verde subiectul sprijinului bugetar. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule solicitat Mulțumesc. Această prezentare, după părerea mea, este extrem de folositoare. Dar rămân pe poziție în ceea ce privește monitorizarea. Dacă ați fi în locul comisiei care trebuie să negocieze aceste acorduri de sprijin bugetar cu o țară, ați opta pentru o condiționalitate foarte puternică? Asta în primul rând. Și în al doilea rând, este vorba de corupție. Puteți să ne dați măcar un exemplu a unei situații mulțumitoare în ceea ce privește eh, punerea în aplicare a, a monitorizării bugetare în care funcționarii sunt uh, bine plătiți. Uh, așa cum spunea Coluș, uh, dacă funcționarii nu au bani, atunci ultimele 28 de zile ale lunii sunt cele mai grele. Ați putea, în acest caz, să contați pe o, pe o bună gestionare a banilor publici în cadrul sprijinului bugetar? Cred că aceasta este o întrebare foarte simplă. Adesea noi, eh, adesea parlamentarii, noi parlamentarii primim foarte multe întrebări prostești și eu la rândul meu doresc să adresez o astfel de întrebare prostească. Eh, doamna Keller, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Eh, îmi pare rău că nu am putut asista la prima parte a prezentării dumneavoastră. Din păcate am avut o altă reuniune, dar din raportul dumneavoastră, proiectul de raport cel puțin, Câteva lucruri um, îmi ridică nelămuriri. Este vorba mai ales de procentul pe care îl reprezintă uh, sprijinul bugetar al Uniunii Europene în bugetul național al țărilor uh, studiate și aș dori să știu dacă există statistici care să ne arate încotro se îndreptă tendințe, dacă, dacă vorbim despre o creștere sau o descreștere a sprijinului bugetar în țările studiate. Aș dori să urmăresc uh, tendințele generale în aceste țări. Dat fiind că nu am fost prezentă la prima parte a prezentării, s-ar putea ca, această, ca aceste întrebări să fie oarecum prostești, dar aș dori să, să vă întreb care este, după părerea dumneavoastră, de, de pe urma experienței din țările analizate, ce face Parlamentul mai competent să-și desfășoare uh, activitatea sa de control și supraveghere? Ați enumerat unele recomandări, dar ce a funcționat până acum și ce nu a funcționat? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Neusser are cuvântul. Mulțumesc foarte mult uh, pentru acest raport exhaustiv, care este foarte important și necesar, fiindcă în momentul în care vorbim despre cooperare pentru dezvoltare, cu cetățenii noștri, ne întreabă aceștia cât de eficienți suntem. Iar în acest raport uh, s-au uh, subliniat uh, mai multe aspecte în care am putea să ne îndoim asupra eficienței cooperării pentru dezvoltare. Sunt de părere că sprijinul bugetar este un instrument foarte important structurilor parlamentare în consolidarea acestora, cel puțin. Cred că suntem pe drumul cel bun, dar din partea, dar din câte știu eu, acesta este un uh, raport provizoriu, iar noi trebuie să știm până la urmă foarte clar cum va monitoriza Comisia această activitate și modul în care noi, parlamentarii, vom putea să monitorizăm Comisia, să controlăm Comisia. Cred că aceste, acestea sunt chestiuni care trebuie soluționate. Comisia are cuvântul, spune doamna președinte. Nu știu cine va lua cuvântul din partea comisiei privind această chestiune? Mulțumesc, doamna președinte. Mă prezint. Uh, uh, Jose Nunez, sunt șef de unitate privind sprijinul bugetar și guvernanța economică. Alături de mine se află colegul meu Fromentini, de, care va avea și dumnealui ocazia să ia cuvântul. În primul rând, vreau să mulțumesc autorilor studiului, Într-adevăr, după mine, acest studiu este unul foarte bun. Conținutul uh, este corect, uh, prezentarea faptelor este corectă. Am avut ocazia să uh, discutăm cu autorii studiului și am făcut deja un prim schimb de păreri și cred că suntem pe calea cea bună. Așa cum am spus deja, cum a spus deja, s-a spus deja în prezentare, comisia la ora actuală reflectează asupra chestiunii sprijinului bugetar, nu numai în cadrul unei îmbunătățiri a instrumentului ca atare, dar și în ceea ce privește diversi actori implicați în acest sprijin bugetar, inclusiv uh, parlamentele precum și uh, instituțiile de audit și societatea civilă. Această reflexie se întinde în mai multe direcții. Așa cum s-a spus, în primul rând este vorba despre o încercare de îmbunătățire a ghidului privind sprijinul bugetar. Într-adevăr, am constatat acest lucru că în ghid, așa cum uh, spun și parlamentele, uh, locul acordat acestora nu este prea semnificativ. Este vorba de instituțiile care, care urmăresc monitorizarea și răspunderea. Ne ocupăm de această chestiune, este vorba de reforma ghidului care uh, va răspunde la chestiunea uh, răspunderii privind uh, sprijinul bugetar, precum și diversi actori implicați, nu numai guvernul, dar și celelalte sectoare, în cadrul uh, dialogurilor pe care le ducem cu țările beneficiare. O altă chestiune pe care încercăm să o rezolvăm și de care am început deja să ne ocupăm, o reprezintă această carte verde. Iar aici cred că este binevenită ocazia de a discuta cu Parlamentul European pentru a ține cont de recomandările pertinente ale raportului, bineînțeles, și pentru a le integra în dezbaterea publică care va avea loc, sperăm noi, pe la jumătatea acestui an, Odată ce Carta Verde va apărea, Carta Verde identifică chestiunile de discutat și vă asigur că asta va fi una dintre chestiunile de discutat și care se va regăsi în Cartea Verde. După aceea va avea loc o dezbatere care va începe, sperăm noi, în luna septembrie-octombrie. În ceea ce privește raportul ca atare, cum am spus, conținutul acestuia este corect, raportul este foarte bun, dar Uh, noi suntem gata să continuăm uh, discuțiile cu autorii raportului, fiindcă considerăm că există unele aspecte care trebuie revizuite pe baza datelor pe care le putem noi furniza autorilor raportului. Este vorba de, atunci când se vorbește despre sprijinul Comisiei Europene acordat uh, parlament, parlamentelor și instituțiilor de audit. Colegii noștri de la comisie v-ar putea da mai multe cifre foarte clare. Una sunt uh, sumele și, pe de altă parte, avem vizibilitatea acestui ajutor și adesea acesta nu merg mână în mână. Uneori avem sumele, dar nu vizibilitatea necesară. Acestea sunt unele aspecte pe care le-am putea discuta. Dar chestiunea fundamentală pe care aș dori să o ridic aici se referă la uh, guvernanța economică și guvernanța politică. Raportul se referă la guvernanța economică, la rolul parlamentelor în această guvernanță economică, care joacă un rol foarte important. Dar fără o guvernanță politică foarte bună, fără instituții care funcționează bine într-un cadru democratic, această guvernanță economică nu se va manifesta. E adevărat că uh, avem nevoie să sprijinim parlamentele naționale în rolul lor de control și monitorizare a bugetului, dar trebuie ca aceste parlamente în cadrul politic să aibă un rol recunoscut de celelalte instituții ale statului. Iată, acest aspect este foarte important în cadrul dezbaterii care, pe care o desfășurăm cu partenerii noștri, dar și cu statele membre, Fiindcă aici, pe de o parte, avem uh, sprijinul bugetar, uh, unde ne, ne concentrăm asupra guvernanței economice, dar, pe de altă parte, sunt foarte multe chestiuni care se ivesc în această dezbatere și care țin de chestiunea politică, mai ales principiile fundamentale care sunt înscrise în parteneriatul nostru, fie că este vorba de Cotonou uh, sau alte parteneriate care reprezintă valori fundamentale, cum ar fi statul de drept, democrația și respect, respectarea drepturilor omului. Iată, deci, aici aceste două elemente s-ar putea consolida reciproc, dar noi ne desfășurăm activitatea într-un anumit context și în unele țări pe care nu vreau să le numesc, pe care le-au studiat autorii, există um, unele deficiențe în ceea ce privește uh, guvernanța politică. Aceste lucruri le vom discuta știind foarte bine că guvernanța politică Uh, aici nu, nu sprijinul bugetar ne va ajuta, ci mai degrabă dialogul politic pe care îl desfășurăm în cadrul uh, acordului de la Cotonou, Cotonou în jurul articolului 18, care trebuie să fie consolidat, dar și în cadrul altor parteneriate. Iată, deci, acesta este un mesaj important de care trebuie să ținem cont. Un alt aspect foarte important despre care vom uh, mai putea discuta în amănunt la nivel tehnic se referă la recomandări. Este adevărat că, abord, că în abordarea noastră trebuie să avem un dialog cuprinzător, un dialog care să includă și parlamentele naționale, societatea civilă și instituțiile de audit, dar în același timp trebuie să avem grijă ca parlamentele naționale să nu devină simpli observatori în dialogul cu guvernul, Uh, având un rol mai degrabă pasiv. Uh, cred că exemplul care s-a dat în Ghana, eu nu-l cunosc uh, foarte bine, dar cred că situația ar trebui să fie inversă. Parlamentele naționale ar trebui să poată invita donatorii, furnizorii de fonduri la discuții Parlamentul trebuie să fie cel care să își asume conducerea inițiativei, iar în acest cadru trebuie să, con, să lucrăm, să ne desfășurăm activitatea, fiindcă altfel, bineînțeles, în uh, cadrul dialogului cu executivul, până la urmă, executivul uh, are frâiele în mână și, bineînțeles, trebuie să ținem cont de ponderea puterii și de competențe. O altă chestiune la care trebuie să ne gândim Uh, este, se referă la procente. Din experiența noastră am înțeles că dacă facem o atribuire de fonduri unei activități anume, unui sector anume, um, efectele uneori sunt perverse. Știm foarte bine că în cadrul uh, bugetelor se fac arbitraje între ministere care își desfășoară rapoarte de forță și se, se vorba de arbitraje politice în același timp. Și adesea donatorii încearcă să uh, Uh, securizeze un sector și un minister cu propriile lor fonduri, iar în cadrul arbitrajului guvernamental aceste sectoare nu uh, sunt luate în considerare. Trebuie să insistăm asupra resurselor adecvate la nivelul parlamentelor naționale, dar în cadrul uh, bugetelor naționale sau unde, unde bineînțeles, uh, și aduc contribuția donatorii. Iată ce vreau să vă spun uh, pentru început. Cum am mai spus, acest raport este foarte bun și ne va ajuta foarte mult în perioada noastră de reflexie, fie că este vorba de revizuirea ghidului sau fie că va fi vorba despre Cartea Verde în dezbaterea ulterioară. Dacă uh, sunteți de acord, colegul meu ar dori să mai adauge câte ceva. Mulțumesc! Că Doamnă președinte, doream pur și simplu să mai uh, adaug uh, câteva cuvinte la cele ce s-au spus. Acest uh, raport uh, este un, are un conținut foarte bogat și interesant și, bineînțeles, uh, va reprezenta un ajutor pentru noi în activitatea de revizuire internă care va avea loc. La, la comisie încercăm acum să aducem o schimbare foarte importantă activității noastre și încercăm să deschidem dezbaterea privind aceste chestiuni. Doream pur și simplu să mă refer la câteva aspecte. În primul rând, așa cum a spus și colegul meu, există în intervențiile Comisiei de sprijin Uh, există intervenții de sprijin legislativ în foarte multe țări. Problema este, iar acest uh, lucru apare și în raport, este că comisiei îi e greu să se manifeste în mod univoc sau chiar obligatoriu uh, Parlamentului, legislativului, să se manifeste legislativului și uh, având o independență reală față de Curtea de Conturi și organismele de control exterioare. Acesta fiind spus, se există din ce în ce mai mult uh, sprijin din partea legislativului în ceea ce privește controlul și capacitățile de analiză a, ale chestiunilor bugetare ale țării respective. E adevărat, uh, pe de altă parte, iar această chestiune se va schimba cu siguranță, în orientările noastre interne, care reprezintă totuși un document public și cunoscut, rolul Parlamentului este totuși oarecum prea puțin analizat și prea puțin uh, scos în evidență. Totuși, uh, și colegii mei sunt aici prezenți, noi uh, pregătim acum ghid, un ghid privind sprijinul acordat legislativului general, la nivel general, dar și specific în ceea ce privește rolul său în chestiunile bugetare. Iată deci că desfășurăm activități importante care, care vor, uh, vor fi grăbite în următoarele luni și cred că la toate nivelurile ar fi foarte important ca această dezbatere cu ocazia acestui proiect de raport să se desfășoare în continuare cu Parlamentul, cu Comisia dumneavoastră și prin Cartea Verde, care va, va reprezenta un instrument de discuții în același timp, dar și prin intermediul uh, altor instrumente, vom putea să avem uh, o dezbatere o dezbatere foarte practică în care se vor prezenta foarte clar orientările Comisiei cu privire la acest subiect. Merci, Madame la Madame euh, Coq, vous avez la parole pour conclure. Doamna Coq, aveți cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește condiționalitatea, și prima întrebare adresată, este nevoie de condiționalitate, fiindcă este un aspect cheie al gestionării riscului. Noi dorim posibilitatea de includere a Parlamentului în condiționalitate. Iată de ce am spus că trebuie să fie evaluată de la caz la caz, fiindcă, așa cum am spus deja, executivul trebuie să aibă control asupra, uh, asupra condiționalității, astfel încât, dacă este considerată în termen de răspundere externă, aceasta este necesară, fiindcă oferim unui guvern finanțare, într-un fel. Dar întrebarea pe care o avem noi este dacă um, condiționalitatea externă este în echilibru cu răspunderea internă, iar acest lucru, iar răspunsul este nu, nu se întâmplă așa, trebuie să vedem cum putem îmbunătăți răspunderea la nivel intern și ce pot face donatorii pentru a îmbunătăți uh, răspunderea internă pentru, nu pentru a răspunde, pentru a uh, reduce răspunderea externă pe termen lung. În ceea ce privește a doua întrebare, Comisia Europeană este unul dintre cei mai semnificativi furnizori de sprijin uh, bugetar și dacă ar exista o reducere, Comisia ar putea să ne răspundă mai bine în aceste țări. S-a înregistrat o scădere uh, relativă în, ultime, în ultimii ani, nu știu dacă ține acest lucru de criza economică, dar vedem că în alte țări s-a înregistrat o creștere, deci cred că aici Comisia ar fi mai în măsură să răspundă. În ceea ce, priv- ce privește consolidarea rolului Parlamentului, acest studiu nu a fost o, o analizare în profunzime a acestei chestiuni, iată de ce în anexe am uh, inclus uh, Um, un, niște orientări ale Institutului privind ajutorul, ajutorul um, oficial în ceea ce privește rolul consolid, consolidarea rolului Parlamentului, dar am analizat situația în cele trei țări și putem spune că în ceea ce privește resursele, lipsa de capacitate, uh, introducerea uh, introducerea um, sporirii capacității eh, parlamentare ar fi de ajutor, dar în momentul în care vorbim despre parlamente, situația diferă de la o țară la alta. De pildă am vorbit cu eh, comisia, eh, de pildă în anum în Nigeria există un, um, un procent foarte mare de analfabet, analfabetism, îmi cer scuze, în rândul parlamentarilor. Deci nu putem să avem uh, aceeași abordare peste tot. Am uh, putea să oferim parlamentarilor o analiză privind uh, anumite sectoare sau privind iar parlamentele nu se pot descurca singure, au nevoie de asistență, fiindcă nu au nici măcar birourile necesare. Iată că aici donatorii ar putea da o mână de ajutor. În ceea ce privește audierile publice și acestea joacă un rol foarte important, dar în Ghana lucrurile merg bine, fiindcă reputația Parlamentului este în creștere. De pildă, în Republica Dominicană acestea au loc, dar nu funcționează atât de bine, fiindcă um, Parlamentul și instituțiile supreme de audit au o reputație atât de proastă încât uh, acest uh, sistem eșuează. Trebuie să analizăm situația, iată, deci de la uh, un caz la altul nu putem să avem o soluție unică. Iar în ceea ce privește În ceea ce privește consolidarea rolului Parlamentului și um, ceea, ce a spus, ceea ce a spus uh, reprezentanții Comisiei, acesta este esențial, într-adevăr, dar ar fi înșelător să ne gândim că guvernele sunt corupte și parlamentele nu. Nu înseamnă că um, unii sunt răi, alții sunt buni, trebuie să avem uh, un, o parte terță, cum ar fi mass media sau uh, societatea civilă, nu trebuie să lăsăm deoparte aceste sectoare. Este foarte important să vedem care sunt mecanismele de participare cetățenească pentru a trage la răspundere instituțiile, stat, instituțiile politice, iar aceste mecanisme sunt foarte importante și trebuie să ne aplicăm mai mult asupra lor. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc, doamna președinte. Am și o mică anecdotă de povestit despre controlul parlamentar. Eram pe o insulă pe care nu o să o numesc, care nu are decât 125 de mii de locuitori și țineam un curs pentru Parlament, un curs de combatere a corupției. Uh, pe insula respectivă tocmai se găsise petrol și ni s-a părut important să sensibilizăm Parlamentul față de importanța contractelor care urmau. La sfârșitul prezentării mele aveam două întrebări. Prima întrebare, am primit două întrebări. Doamnă Jolie, credeți că vom fi primii care nu ne vom îmbogăți? Și, în al doilea rând, care este limita care este limita pentru declarația de avere. Asta pentru a vă arăta că drumul către controlul parlamentar eficient este foarte lung și nu trebuie să neglijăm um, rolul uh, curților de conturi și rolul nostru uh, al parlamentarilor. Acest uh, drum al controlului parlamentar poate să dureze decenii. Voi aborda acum uh, punctul numărul 9 de pe ordinea de zi, care se referă la raportul delegației noastre comune împreună cu AFET și bugete, delegație în care s-a uh, deplasat în Palestina și Israel din 24 în 28 mai. Vă aduceți aminte că atacul uh, asupra flotei a avut loc în noaptea din 30 spre 31, ceea ce a dat un uh, Uh, relief uh, cu totul special călătoriei noastre. Obiectivul delegației noastre, delegație comună, a fost să evaluăm la fața locului situația politică și umanitară și să încercăm să evaluăm impactul contribuției noastre financiare, pentru că, așa cum știm cu toții, Uniunea Europeană este cel mai mare contributor din punct de vedere global pentru Cisjordania și Gaza, peste 500 de milioane de euro. A fost elaborat un raport pe marginea acestei misiuni, raport care a fost uh, difuzat. Vă propun acum să fac o prezentare orală, concisă, și apoi să vă dau cuvântul pentru a asculta observațiile și eventualele întrebări pe care le aveți de adresat. Sunteți de acord să vă fac o prezentare de 5-7 minute? Mi s-a părut important să constatăm în Cisordania că în 2009 a avut loc o creștere puternică a PIB-ului. Acesta se ridică la 8,6%, ceea ce se datorează reducerii restricțiilor israeliene, dar și eforturilor angajate de către autoritatea palestiniană în ceea ce privește guvernanța, securitatea, combaterea corupției și statul de drept. Dacă se va menține această rată de creștere excepțională, atunci vor avea acces la zona C pentru anul viitor, iar decizia recentă a Comisiei Europene de deschidere a pieței europene pentru anumite cote de produse palestiniene fără taxe este binevenită. În discuțiile pe care le-am avut cu primul ministru Fayad, am aflat că ar putea să asigură o funcționare a statului palestinian începând cu 2011, ceea ce ar putea avea consecințe asupra asistenței bugetare pe care o oferim autorității palestiniene. Într-adevăr, această asistență bugetară este cea mai mare pe cap pe capita din lume. Dacă statul palestinian funcționează în 2011, primul ministru ar dori să reorientăm o mare parte din această asistență bugetară pentru a sprijini proiecte ale sectorului privat în vederea obținerii unei economii viabile uh, care să permită remunerarea funcționarilor de către autoritatea palestiniană. Iată o voință clară exprimată de primul ministru de reorientare a ajutorilor europene către sectorul privat. Cooperarea cu Israel este, bineînțeles, esențială pentru a permite autorității palestiniene să creeze instituțiile viitorului, dar în același timp este evident că acest lucru nu poate să Mm, înlocuiască negocierile de pace care trebuie să conducă la crearea celor două state. Iar abordarea uh, preconizată de primul ministru de tip bottom-up, de jos în sus, nu este viabilă decât dacă se pune capăt ocupației. Trebuie să vă spun că am fost foarte surprinși Uh, foarte șocați de violența peisajului, violența zidurilor care separă estul de Cisordania și pentru că am văzut Um, un proces de blocare a drumurilor. Se creează niște drumuri speciale pentru palestinieni cu bariere de fiecare parte. Uh, deci această um, uh, această simbolică a peisajului ne arată că nu se construiește pace, ci că se construiește un stat uh, apartheid. Noi, nouă membri ai delegației s-au deplasat la Gaza. Vă aduceți aminte că nu am primit autorizația din partea Israelului de a intra în Gaza uh, prin uh, partea israeliană, deci a trebuit să mergem pe la Cairo și să trecem pe la Rafa. Iar întâlnirea noastră cu fâșia Gaza a fost un adevărat șoc. Nu pot să mă exprim altfel pentru că peisajele întâlnite arată, uh, dovedesc uh, blocada și bombardamentele. O mare parte din clădiri nu au putut fi și din uh, drumuri nu au putut fi reconstruite. Uh, rețeaua de canalizare a fost bombardată și uh, acum canalizările se revarsă direct în mare, ceea ce constituie un risc sanitar și am putut vedea la fața locului cât de înfloritor este comerțul din tuneluri. Se fac foarte multe acțiuni comerciale în aceste tuneluri subterane, se găsește orice acolo și există un contrast șocant între efortul de reconstrucție din partea ONU care construiește locuințe pentru 12.000 de palestinieni care trăiesc în taberele de refugiați și um, construcții care au fost stopate uh, de mai mulți ani din cauza de lipsă de ciment, nu au ciment pentru a construi aceste locuințe, deși proiectul este finanțat în totalitate de uh, organizațiile donatoare și cu toate că multe din aceste șantiere erau aproape finalizate. Deci un contrast șocant între uh, proiectul ONU care nu acceptă să utilizeze piața neagră ilegală a materialelor de construcție pe, de o parte și pe de altă parte șantierele de uh, masă ilegale finanțate de Palestina. Uh, ne-am întâlnit cu reprezentanții ai băncii palestiniene de la Gaza, care ne-au explicat că nu mai există activități bancare în fâșia Gaza, deci nu mai există o viață um, economică, o viață a agenților economici. Am putut vedea însă că banca are un profit, dar asta se datorează activității sale în Cisjordania și nu în fâșia Gaza. Nu există activități comerciale atunci când nu există transferuri bancare. Iată unul din efectele la care nu ne gândisem, un efect al blocadei la care, pe care nu-l luasem în calcul. Comisia a calculat cât costă acest, această blocadă a fâșiei Gaza. Și s-a estimat că costurile sau impactul se ridică la 514 milioane de euro, 12 milioane pentru proiectele de infrastructură. Iată niște pierderi uh, clare pentru toată lumea. Am avut câteva întâlniri foarte importante cu cu mm, uh, diferiții actori locali. Am uh, făcut un bilanț al situației uh, învățământului. Uh, ne-am întâlnit cu organizația care se ocupă de școala primară. Uh, numărul de copii școlarizați în fiecare an crește, pentru că 50% din populație are sub 18 ani, deci are vârsta de a merge la școală. Sunt zeci de mii de copii noi care trebuie școlarizați în fiecare an, însă nu s-au construit noi școli pentru că nu există ciment și nu se pot crea noi clase, uh, făcându-se mai multe mm, schimburi în școală, pentru că nu au suficienți uh, bani pentru a-i plăti pe profesori. Această stare de urgență este cauzată de blocadă, dar și de, este cauzată și de scăderea monedei euro. Iată o situație financiară precară și organizația responsabilă de învățământul um, uh, din Palestina a făcut o solicitare de fonduri suplimentare. În perspectiva reunificării palestinienilor din Cisjordania și din Gaza, situația teritorială este de asemenea o problemă și trebuie să uh, ne uh, asigurăm că în viitor vor fi create acele culoare de circulație care puseseră prevăzute în acordul din 2005. În, ziua de, în dimineața de vineri, când am plecat, am uh, făcut un comunicat de presă în numele delegației. Între timp, uh, flota nu fusese încă atacată. Uh, și în unanimitate, nu numai persoanele prezente în Gaza, ci și persoanele care rămăseseră la Ierusalim, am cerut uh, ridicarea imediată a uh, blocadei. Sigur că evenimentele ulterioare au arătat cât de important este acest lucru din punct de vedere politic. Comunicatul nostru de presă cerea Europei să aibă o acțiune politică și unanimitatea pe care am constatat-o în cadrul delegației noastre a fost și baza elaborării rezoluției care solicita ridicarea blocadei, rezoluție care a fost votată în Parlament joia a uh, trecută. Aceast, acest consens între diferitele comisii este un aspect important pe care trebuie să-l subliniem și pe viitor. Trebuie să menținem această unitate între noi. Am, uh, l-am invitat pe John Ginn, care este responsabilul organizației INRA, deci care se ocupă de învățământ, L-am invitat să vină să ne uh, vorbească și acest lucru va avea loc pe 5 iulie în colaborare cu celelalte două comisii. Primul ministru Fayad uh, va fi de asemenea prezent pe 13 iulie în fața uh, comisiilor citate. Deci vă rog să notați aceste date. E vorba de o primă uh, Mm, dovadă a consensului care există între diferitele noastre comisii și aș dori să uh, insist pe rolul politic al Uniunii Europene care trebuie întărit. Suntem așadar, avem așadar cea mai mare contribuție în ce privește asistența financiară a autorității palestiniene. Suntem și primul partener comercial al Israelului. Și există un contrast Uh, dramatic între această situație și absența politică a Uniunii Europene în procesul de pace. Astăzi această absență este de neînțeles. Ca urmare, Uniunea Europeană nu trebuie să se teamă să recurgă la condiționalitate în ceea ce privește pe actorii locali și în ceea ce uh, privește mm, quartetul. Uh, solicităm ca Uniunea Europeană să ia niște inițiative diplomatice importante. Am văzut azi dimineață că se, uh, s-a făcut un început a ridicării blocadei și cred că acesta este un rezultat uh, și al acțiunilor diplomatice conduse de Uniunea Europeană, dar și de alți parteneri. Trebuie să ne asigurăm că această blocadă va fi complet ridicată și că uh, circulația mărfurilor va fi eh, deschisă, trebuie să stabilim o listă a produselor interzise și nu situația actuală care spune că orice produs care nu este permis înseamnă că, în mod explicit înseamnă că este interzis. Trebuie de asemenea să ne revizuim participarea în cadrul quartetului pentru a revedea misiunea inițială acordată acestuia, evaluând rolul și rezultatele obținute de reprezentantul uh, quartetului. O parte din misiunea sa fiind finanțată de noi. În continuitatea concluziilor Consiliului din decembrie 2009, trebuie să propunem o strategie pentru Ierusalim în vederea îmbunătățirii calității vieții locuitorilor și în vederea menținerii prezenței locuitorilor creștini și musulmani în partea de est, prin intermediul unor programe care vizează educația, tineretul, sănătatea, producția artistică și culturală, precum și guvernanța locală. Intrarea în vigoare a Tratatului la Lisabona este ocazia de a formula o politică, o politică mai coerentă și mai ambițioasă pentru prin intermediul rolului asumat de înalta reprezentantă, un instrument diplomatic eficient care dispune de ajutorul economic și de uh, instrumentele politice din uh, cadrul uh, PESC. În concluzie, cred că foarte rar a existat vreo misiune, vreo delegație mai bogată în învățăminte și experiențe care să permită crearea unor baze de mm, consens atât de puternice între diferitele grupuri politice și între diferitele comisii. Uh, consider că a fost o misiune extrem de importantă și de utilă și vă propun să ne asigurăm cu toții că înalta reprezentantă și Comisia Europeană urmează recomandările pe care le-am formulat în rezoluția votată de Parlament joia trecută. Vă mulțumesc! Am fost informată că grupul de vizitatori care tocmai a intrat în sală este format din jurnaliști din Sri Lanka. Uh, vă urez uh, un călduros bun venit la um, sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi. Domnule Cașman, ați cerut uh, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Permiteți-mi să vă spun că această vizită uh, Uh, a picat la țan, ca să spun așa, pentru că citind uh, documentele pregătite pentru noi, trebuie să vă spun că sentimentul este destul de deprimant. Se pare că ne uităm la două state care se simt atacate, amândouă. Unul simțindu-se atacat, decide să reacționeze în mod agresiv, iar celălalt să reacționeze în mod pasiv. Ceea ce pare a fi un dezechilibru foarte ciudat și nu știu de ce s-a ajuns la o astfel de situație. Mi se pare într-adevăr îngrijorător și uh, informațiile din acest raport vorbesc despre noua lege a ONG-urilor care trebuie să declare orice fel de resurse și de finanțe pe care, de fonduri pe care le utilizează, chiar dacă sunt fonduri publice. Uh, această abordare seamănă cu o cenzură și împiedică ONG-urile să reprezinte societatea civilă în mod adecvat. De asemenea, mi s-a părut foarte interesantă dezbaterea legată de caracterul um, iudaic al Israelului sau caracterul multireligios. Până la urmă, se pare că concluziile sunt undeva la mijloc. Uh, există o, o, o diviziune a părerilor. Mi s-a părut de asemenea surprinzător că s-a vorbit despre mm, faptul că mm, noi coloni nu ar fi un pericol mm, față de încheierea unui nou acord. Este ca și când trăim în lumi paralele. Uh, ca și când se așteaptă ca această, acest proces de colonizare să nu aibă reacție, să nu ducă la reacții Um, sau la consecințe negative. M-ar interesa de asemenea să știu dacă considerați că incidentul atacului flotei a avut vreun impact asupra discuțiilor cu uh, discuțiilor între între uh, Parlament și autoritatea palestiniană sau dacă există vreo posibilitate de rezoluție, de rezolvare a um, conflictului între cele două părți. Și aș dori să aflu câteva lucruri și despre acest uh, stat al uh, apartheidului despre care vorbeați, um, unde există părți care sunt segregate față de celelalte și cred că s-a arătat foarte clar săptămâna trecută că dacă nu ne utilizăm influența pentru a aduce niște schimbări, dacă nu facem parte din procesul internațional de schimbare în această zonă, atunci um, pierdem investițiile pe care le-am făcut în Palestina și în Israel. Vă mulțumesc pentru acest raport excelent și pentru prezentarea pe care ne-ați uh, făcut. Mr. Neusser, you have the floor. Domnul Mulțumesc mult, doamnă președinte, pentru raportul dumneavoastră, absolut impresionant. În același timp, mă simt foarte trist, pentru că este foarte clar că Israelul nu a avut o atitudine pozitivă și nu are atitudine pozitivă de ani de zile această țară continuă cu atitudinea sa și acest lucru este arătat și de politica de colonizare. Este vorba deci de o politică absolut agresivă. Problema nu este fâșia Gaza, ci colonizarea. Politica de colonizare dusă de Israel și Uniunea Europeană este pur și simplu neputincioasă. Incidentul uh, evocat Eh, de fapt, vreau să vă spun că ministrul nostru nu a putut să intre în Gaza și dorea să viziteze o uh, uzină de asanare a apei. Uh, e vorba de un proiect german. Nu a putut să intre pur și simplu în fâșia Gaza și nu e un exemplu izolat. Uh, e, e vorba de un ministru care făcea parte dintr-o asociație de prietenie Israel-Germania și a fost foarte uimit de faptul că s-a confruntat cu această atitudine ostilă. Ce poate face Uniunea Europeană pentru a lansa, într-adevăr, uh, un mesaj foarte, foarte clar? Nu putem oare să ne gândim că ar trebui să intensificăm ritmul acestor vizite în Gaza? Nu văd ce altceva am putea să facem. Și Vă spun, din start este un raport care mă, mă întristează foarte mult, pentru că parcă nici nu există cale de ieșire. Vă mulțumesc. Monsieur Vagel. Domnul Vagel, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vreau să spun și eu ceva, și anume că, într-adevăr, este un subiect foarte emoționant și când e vorba să-mi exprim emoțiile, vreau să vorbesc în limba mea maternă, dacă îmi permiteți. Aș spune că acest raport este într-adevăr unul de foarte bună factură și ar, arată foarte bine uh, faptul că vizita a fost foarte bine pregătită la nivelul delegației și interlocutorii au fost uh, aleși pe sprânceană, ca să zic așa, eu însumi am făcut parte din această delegație care a mers la Gaza, în Gaza. Și vreau să spun acest lucru în calitatea uh, mea de membru al delegației ei. În Palestina, în Israel, în fâșia Gaza, în aceste teritorii avem reprezentanți foarte buni ai uh, uh organizațiilor internaționale care ne arată foarte clar ce se întâmplă acolo pe teren. Mă refer în principal la uh, OCEA și UNDP. Uh, e vorba de reprezentanți foarte prețioși. Uh, și eu însumi am amintiri foarte pozitive de pe urma acestei vizite, în orice caz constructive. Și, într-adevăr, și timingul a fost foarte bun. Uh, practic am fost uh, cuprinși în acest uh, vârtej al evenimentelor care au avut loc în teritorii, teritoriul palestinian și cred că practic am reușit să avem o influență în acel moment și după ce a avut loc atacul asupra flotilei umanitare. Astăzi, în Parlamentul European, în presă, în Uniunea Europeană în general, dar și în, în uh, comunitatea internațională, uh, există sentimentul că o astfel de vizită ne permite să avem o nouă abordare mult mai realistă a relațiilor între Israel și Palestina. Colegul Cashman a pus o întrebare mai mult decât justificate. Într-adevăr, putem să folosim cuvântul apartheid Mulți dintre cei care au mers în această vizită au reflectat asupra acestui concept. Eu însumi am uh, scris câteva articole pe acest subiect și am folosit această expresie, apartheid. Dar, uh, uh, chiar dacă nu e vorba de apartheid, e vorba de o situație în care o anumită parte a populației uh, este separată în mod fizic de orice fel de infrastructuri și de cealaltă parte a populației. Vorba de uh, uh, locuri de joacă pentru copii separate, de drumuri separate, școli separate. Um, practic, Uh, e vorba de o situație în care, în loc de conviețuire, se întâmplă exact pe dos. Și nu cred că Israelul va deveni un, un stat sigur în condițiile în care ridică neîncetare ziduri și promovează segregarea și discriminarea împotriva populației palestiniene. Sunt foarte îngrijorat uh, și nu vreau să spun, nu sunt ostil față de Israel în general, trebuie să vă spun acest lucru, pentru că uh, da, uneori uh, s-ar putea ca colegi din Parlament uh, să creadă că Israelul este o țară foarte agresivă, există această imagine, dar nu, eu sunt în general îngrijorat de faptul că uh, situația este una foarte complexă și dacă nu o înțelegem așa cum trebuie, pacea nu va fi o realitate niciodată pentru că tocmai conflictul israelo-palestinian duce la conflicte și în alte părți ale lumii și la chiar la atacuri uh, teroriste și la alte fenomene extrem de negative. Uh, delegația noastră, compusă din membrii a trei comisii, a fost uh, a făcut o vizită constructivă și la momentul potrivit. În delegație a domnit armonia indiferent de apartenența politică și indiferent de comisiile de care aparțineam. Și cred că asta este o abordare foarte bună. Aceasta este calea de urmat în Parlament și în Uniunea Europeană ca să, într-adevăr, să uh, aducem o contribuție reală la rezolvarea conflictelor din Orientul Mijloce- Mijlociu. Primul ministru, Fayad, din autoritatea palestiniană, ne dă speranțe Uh, și poate că vor apărea și noi aspecte uh, sau noi evoluții. Printre acestea ne dorim, bineînțeles, un stat palestinian și uh, dorim ca situația actuală de confruntare să lasă locul unei armonii în viitor. Recent am citit un articol al fostului secretar general al Ministerului de Apărare, Apărării din Israel, care vorbea despre uh, posibilitatea proclamării unui stat independent palestinian. El spunea în acest articol că această eventualitate este foarte criticată în Israel, dar el o dezbătea și spunea că este singurul mod în care se poate stabili un uh, dialog real între Israel și palestinian. Deci soluția celor două state și un adevărat dialog care care uh, se poate uh, asemăna cu un dialog între vecini și nu cu un dialog bazat pe fricțiune, așa cum se întâmplă între Israel și Siria, de exemplu. Problema rămâne, nu poate fi ignorată și viz vizita noastră ne-a permis să înțelegem mai bine ce se întâmplă acolo, la fața locului. Doamna președinte, am fost însă foarte dezamăgit de dialogul cu membrii Parlamentului Israelian, Knesetul. Uh, numai doi dintre aceștia au dorit să um, ne întâlnească și dintre aceștia, deci e vorba de membrii ai opoziției. Și în timpul dialogului am observat ceea ce ați observat și dumneavoastră, probabil, și anume această, acest paradox, uh, această dilemă care se, se pune, și anume dacă uh, Israelul este un stat multietnic sau unul mm, monolitic, cu drepturi numai pentru cetățenii israelieni de origine. Uh, Slovenia este un stat-națiune compus din sloveni, dar avem 20% membrii uh, membri ai minorităților naționale sau altor etnii. Este experiența pe care am încercat să o aduc și acolo. Uh, în sfârșit, doamnă președinte, vreau să spun ceva. În concluzie, în ceea ce privește aceste, acest impas politic, ceva mă uh, uh, îmi pune probleme. E vorba de aleșii poporului din Ramala. Mă întreb cum poate să aibă loc această reconciliere, inclusiv la nivelul populației palestiniene. Uh, uh, da, se poate, uh, se pot reconcilia lucrurile, mă refer la ce se întâmplă în viața politică palestiniană. Poate să, pot să aibă loc noi alegeri, dar nu știm care vor fi uh, rezultatele acestor alegeri și este o chestiune absolut crucială. Nu putem să împiedicăm pe palestinieni să aibă un drept absolut care este dat tuturor națiunilor din lume și anume dreptul la alegeri libere și democratice. Dacă noi nu suntem uh, ferm convinși că palestinienii au și ei dreptul să-și aleagă reprezentanții, așa cum și israelienii au dreptul să aibă aleșii lor, fie că ne place sau nu rezultatele alegerilor, dacă nu recunoaștem acest drept ă, absolut, nu ajungem la o soluție durabilă. Vă mulțumesc. <clears throat> Mr. Mitchell, you have the floor. Domnule Mitchell, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu ă, Încerc să mă limitez la situația umanitară când uh, comentez situația Israelului și Palestinei, fiindcă uh, și, altfel, și astfel eu critic Israelul doar, uh, uh doar, uh, doar în, uh, în familie, să spunem așa. Și asta fiindcă um, adesea criticile nu se fac auzite Vă... Și mă refer la problemele din Irlanda de Nord la începutul conflictului în 69. Dacă călătoriți în Belfast, uh, veți uh, vedea din uh, anumite locuri că comunitatea are mult comunitatea este mai unită de de cea de de cea de cu care se dușmănește decât uh, de alte uh, locuri ale lumii. Ne-a, ne-a luat însă foarte mult timp uh, să, să obținem rezultatele acordului din anii 70. Toată lumea știe care ar fi soluția și toată lumea știa care ar fi soluția pentru Irlanda și toată, toată lumea știe care ar fi soluția aici. Este vorba de două state. În ceea ce privește cele spuse, din câte înțeleg eu, uh, Curtea Supremă de Justiție în Israel este foarte independentă, independentă și nu urmează linia guvernului, dar uh, soluția bistatală vom avea pe de o parte un uh, stat iudaic și pe de altă parte un stat arab Uh, vorba de arab musulman sau creștin, dar vom avea o națiune arabă. Iată, deci aceleași chestiuni care se pun acum privind statul iudaic vor trebui să se pună și privind statul arab uh, în uh, curs util. Pe mine, în ceea ce privește chestiunile umanitare, ceea ce s-a întâmplat pentru izraelieni a fost pur și simplu o situație în care și-au tăiat craca de sub picioare. Dar la un moment dat va trebui să vedem ce se va întâmpla dacă Hamas îi importă în Palestina sau oriunde altundeva în regiune arme sub standardul umanitar. Și uh, unii doresc să mențină acest fel de presiune și de consolidarea a presiunii. Mi-amintesc că uh, în momentul, ziua de care au, uh, și-au dat demisia doi miniștri din administrația din Irlanda de Nord. Eu uh, am trecut pe lângă ei la conferința de presă și um, am vrut să le vorbesc despre experiența mea ca um, președinte al uh, Parlamentului irlandez uh, în, responsabil cu afacerile europene și, și unul dintre ei mi-a spus Uh, nu, nu, vom, nu, vom, uh, nu ne vom cere scuze, trebuie să protestăm uh, în continuare, fiindcă până la urmă uh, Féin, Sinn nu trebuie să ajungă la putere. Iar acestea sunt extremele și vreau să vă spun că de, de multe ori această persoană a spus niște lucruri înfiorătoare care uh, îți făceau pielea de găine iar eu, trebuie, eu cred că trebuie să, să avem o atitudine echilibrată. Unde există suferință, trebuie să încercăm să aducem ușurare și uh, Uh, mă, mă surprinde faptul că uh, iată, procentul tinerilor este atât de ridicat în aceste state și întrebarea mea este ce, care este moștenirea noastră pentru uh, generația viitoare dacă continuăm așa. Uh, mi se spune în privat că se va găsi că se va găsi o soluție, dar este foarte greu de întrevăzut. Trebuie să ne gândim la rolul Iranului în această regiune. Uh, acest lucru s-a întâmplat și în Irlanda. Libia trimitea, nu pentru că iubea poporul irlandez, dar trimitea arme IRA și poate și altora. Poate și, și serviciile secrete din Africa de Sud aveau și aveau contribuție și aduceau contribuția aici. Deci unii se folosesc de aceste situații pentru binele, pentru interesul lor. Uh, în ceea ce privește chestiunile uh, umanitare, mă bucur că mm, ministrul Feiat, care uh, va, va veni și va discuta cu noi, acest lucru este foarte binevenit. Vă mulțumesc delegației pentru activității sale și pentru acest raport. Această situație, într-adevăr, este una dificilă. În primul rând, noi trebuie să dăm prioritatea acord a ajutorului umanitar și mai apoi trebuie să vedem care va fi abordarea echilibrată a acestei chestiuni politice. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Devon, doamnă președinte, înainte de a ajunge la raport, vreau să și cred că colegul meu, Gay Mitchell, va recunoaște scuzele liderului conservator în ceea ce privește uh, uciderea victimele din 71. Iată, a durat atât de mult timp până a ieșit raportul, dar până la urmă s-a întâmplat acest lucru. Doamnă președinte, îmi pare rău că nu am putut participa la discuție. Am avut niște invitați ă, din Sri Lanka de care trebuie să mă ocup. Ă, mă întreb, doamnă președinte, dacă nu cumva ne-am încurcat într-o situație în care cumva ă, pierdem din vedere esențialul uh, în alte părți ale lumii, unde ne confruntăm cu crize umanitare, noi eh, ne ocupăm de aceste crize ca fiind eh, numai umanitare și nu amestecăm elementul politic în crizele umanitare în majoritatea locurilor din lume, cum ar fi, de pildă, Sudanul. Oricare ar eh, fi metehnele conducerii și ale președintelui, noi oferim în continuare ajutor umanitar. Dar, în acest caz, se pare că uh, ne-am uh, atra- am fost atrași pur și simplu în um, conflictul politic între guvernul uh, israelian și administrația palestiniană. Iar uh, în consecință, oamenii de rând, palestinienii de rând au avut de suferit. Calitatea noastră este că în momentul în care oferim asistență umanitară, facem o distinție clară, uh, tragem o linie foarte clară între politic și umanitar. Nu ar, uh, ar trebui să uh, ne adresăm comisarului pe probleme umanitare, să îi cerem să solicite comunității internaționale și izraelinilor să se aplece doar asupra aspectelor umanitare. Bineînțeles, dacă trebuie să există unele salvgardări, va trebui să fie vorba de o misiune umanitară. Uniunea Europeană a oferit 2 miliarde de euro în ultimii 10 ani palestinienilor, după calculele mele. Cu toate acestea, nu s-au nu, nu s-au investit aceste sume din partea țărilor arabe pe domeniul umanitar. Deci poate aici, iată, fac o propunere, poate că ar uh, trebui să separăm in, uh, inițiativele umanitare de Uh, clasa politică și uh, să-i facem pe interlocutorii noștri să se concentreze mai mult asupra acestor două elemente, umanitar și politic, uh, în mod diferențiat. Vă mulțumesc. Ros, domnul Doros are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru uh, acest raport și îmi cer scuze că am întârziat, am avut și eu o altă întâlnire. Eu am luat parte la am prezidat uh, delegația palestiniană și am uh, și asta în deschiderea observațiilor mele vreau să manifest regretul asupra faptului că mulți membri s-au retras din delegație spunând că ar fi o propagandă, o misiune de propagandă anti-israeliană. Acest lucru a, a fost stipulat într-o, a fost uh, transmis într-o scrisoare din partea președintelui Afet. Până la urmă, această misiune s-a, dovedit a fi a fi orice altceva și nu o misiune de propagandă anti-izraeliană. Iar consecința acestui fapt, eu și președintele delegației Knesset uh, în Parlamentul European, uh, acesta s-a retras din delegație uh, greșit din punctul meu de vedere. Cred că e un mare păcat. Raportul după părerea mea, este foarte bun, fiindcă ne permite să Uh, vedem noi cum stau lucrurile pe teren, fără să ne bazăm uh, pe informațiile de la ceilalți, dat fiind că este vorba de o delegație de la trei uh, comisii, AFET, buget și DEVE și președinții celor două delegații, Knesset și delegația palestiniană, precum am avut și foarte multe activități în care ne-am implicat. Cred că pentru că acest lucru a dovedit că Parlamentul ia în serios nu doar aspectul umanitar al acestei probleme, dar și aspectul politic care, dacă vreți, a explicat implicarea Comisiei Afet și DEVE, care are mai multe răspunderi în, în domeniul dezvoltării, precum și domeniul umanitar. Criza umanitară din Gaza a fost generată nu de o catastrofă naturală, ci de hotărâri politice. Nu reprezintă un, o catastrofă umanitară cum s-a întâmplat în Haiti, ci a fost generată de decizii politice. Dar nu este singura catastrofă în, din regiune. Mai avem uh, și o problemă cu uh, apa, nu numai în Gaza, ci și în alte părți ale Cisjordaniei, uh, palestinienii nu au suficient acces la apă potabilă, drepturile omului sunt uh, încălcate, sunt, uh, nu sunt respectate uh, întru totul din modul cum, cum Israelul conduce Cisjordania. Autoritățile palestiniene au, dețin controlul doar asupra 40% din Cisjordania, iar 60% este dominat de Uh, Israel uh, și și, zo- și zona litorală este o zonă militară dominată întru totul de Israel, astfel încât capacitatea palestinienilor de a, a circula în Cisjordania este restricționată, iar astfel dezvoltarea economică a acestei zone este și ea uh, limitată. Dacă luăm ajutorul pentru dezvoltare uh, și ajutorul pentru construcția instituțiilor pe care le oferă Uniunea Europeană în Cisjordania, atunci uh, creșterea care are loc uh, la nivel economic uh, va fi minimă. Iar ajutorul nostru este, reprezintă motorul dezvoltării în Cisjordania. Astfel încât, cred că a fost foarte important ca Comisia pentru Buget și Dezvoltare să și Comisia pentru Dezvoltare să um, să vadă cum s-au lucrurile la fața locului. Eu am, eu am fost de câteva ori uh, în misiune și, asemenea, colegilor mei m-a, m-a dezamăgit uh, modul în care s-au desfășurat lucrurile în Knesset. Uh, dar până și până la urmă doar doi membri ai Parlamentului uh, s-au putut întâlni cu noi, ceea ce um, a reprezentat un mare păcat, după părerea mea. Uh, Însă ne-am întâlnit uh, cu, cu ei, ne-am întâlnit uh, cu vicepremierul și uh, viceministrul de afaceri externe și am discutat pe șleau cu toți, așa cum am discutat și cu Salam Hayad și cu, și cu membrii ai PLC. Am vorbit despre Ghiram Shalid și despre multe alte lucruri. După părerea mea, cum spuneam, uh, această, această delegație a fost una foarte cuprinzătoare și ar trebui să reprezinte un element fix al abordării noastre pe viitor. Vreau să vă spun că miercuri seara, la ora 6, va avea loc o reuniune a subcomisiei pentru drepturile omului, unde se, va, se vor studia dovezi privind uh, ale unei organizații pentru drepturile omului din Israel uh, în ceea ce privește presiunile care se fac din partea autorităților israeliene cu privire la chestiunile drepturilor omului și din cât am înțeles eu, uh, va, va fi prezentă și Amnesty, uh, filiera, filiala israeliană. Vă spun acest lucru fiindcă poate v-ar interesa și poate ar trebui să participați la această reuniune pentru a vedea cum stau lucrurile. Uh, Uh, avem uh, un membru al Knesset uh, care, care va fi privată de care, va, care se, voi, se vor lua privilegiile parlamentare, fiindcă a fost membru a, a grupului de pe flotilă. Deci iată ce se întâmplă. Nu putem să ne pretindem că uh, că putem uh, rezolva situația doar în discuții private cu Israel Blocada nu, uh, nu se va fi redusă și nu, s-ar, nu s-ar fi, n-ar fi fost uh, mai ușurată dacă nu ar fi fost reacția opiniei publice și iată, cred că trebuie nu numai să dăm rezoluții, așa cum am făcut săptămâna trecută la Parlamentul European, ar trebui să le și punem în fapte. Și uh, mă refer aici la articolul 10 care cere o revizuire a politicii Uniunii Europene în ceea ce privește Orientul Mijlociu. Cred că Parlamentul ar trebui să-și asume un rol important în ceea ce privește această revizuire, nu doar în, în, în interesul palestinilor, dar și în interesul izraelienilor. Vă mulțumesc. Doamna Schneber are cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, în primul rând aș dori să vă mulțumesc pentru acest raport care a arătat foarte clar cât de dificilă este situația în această regiune. Într-adevăr, aici discutăm despre mult mai mult decât o criză umanitară. Vă spun acest lucru din perspectiva germană. Cred că aici este vorba și de o traumă. O traumă pe care nu o vom putea vindeca prin uh, provocări. Trebuie să fim înțelegători, să ne dăm seama că este vorba de o traumă și să înțelegem prin ce au trecut uh, ambele părți, cetățenii ambelor părți, o situație foarte grea, astfel încât este de datoria noastră acum să nu ajutăm extremiștii de, în, în nicio parte, trebuie să să, să avem parteneri de discuție rezonabili și să nu dăm apă la moară extremiștilor. Haideți să nu izolăm Israelul, să îi punem la colț. Trebuie să lăsăm o portiță deschisă dialogului. Este de acord că am avut prea puțin membri ai Parlamentului israelian deschiși dialogului și cred că acesta este un avertisment care ne lasă să înțelegem că nu există destul de încredere și trebuie să vedem cum putem consolida încrederea de ambele părți, fiindcă Trebuie să aibă loc acest dialog, dat fiind că este singura soluție de a-i ajuta pe oameni în aceste circumstanțe. În egală măsură, sunt de părere că e nevoie să încercăm să, să discutăm cu ambii parteneri, nu doar cu unul, iar dacă trebuie să facem acest lucru, fiindcă altfel vom avea o situație. Mr. Mitchell? Domnul Mitchell, pe scurt, doamnă președinte, în primul rând, într-adevăr, este important, așa cum am spus, să, discutăm despre chestiunea umanitară și m-am manifestat în Parlament înainte de Crăciunul trecut și, și după aceea, asta în caz că nu, se, nu este scris în procesul verbal, Uh, am fost întrebat dacă am crezut că, dacă m-au bucurat uh, scuzele primului ministru. Da, într-adevăr, și raportul a fost foarte binevenit. Merci de... Doamna președinte, mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate întrebările adresate, vă mulțumesc pentru toate contribuțiile făcute. Au fost adresate, au fost ridicate foarte multe observații și e, e greu să tragi concluzii, fiindcă nu, sunt, nu există concluzii simple. După mine a venit vremea ca fiecare să, să iasă un pic din uh, aceste structuri fixe pe care le aducem în față de 60 de ani. Trebuie să privim lucrurile în față și să ne dăm seama că uh, faptul că avem doar doi reprezentanți ai Knesetului care se întâlnește cu reprezentanții Parlamentului European care reprezintă 500 de milioane de alegători și care de vreme de 60 de ani uh, scoate bani din buzunar pentru ajutor umanitar Uh, pentru uh, această populație care a devenit 4,5 milioane de locuitori, refuzarea, respingerea dialogului este un uh, mesaj și poate că este un mesaj care ne, care ne un mesaj transmis care ne arată cât de izolat este și cât de închis este Israelul în această, într-o situație care care a devenit una desprinsă de orice realitate. Faptul că se respinge accesul celor care care, care sunt finanțatori, care dau bani, nu înseamnă că am făcut o, nu este doar un semnal că am făcut o greșeală diplomatică pe undeva, ci este și un semnal uh, al uh, unei înțelegeri greșite a lumii din partea Israelului. Faptul că și-au uh, Uh, și-au construit statul împotriva lumii întregi și că consideră și consideră că vor reuși să depășească această rezistență din partea lumii întregi, iar acum uh, proporțiile au devenit uriașe, iar uh, rolul nostru de, de politicieni rezonabili și responsabili este să spunem că este o nebunie și că nu putem așa cum spuse, spune domnul Devon, să spunem că este vorba pur și simplu de ajutor umanitar. Uh, Uh, doamna comisar are competențe timp de are competențe doar de șase luni, iar noi, iată, noi avem competențe de peste 60 de ani, 63 de ani, astfel încât este important ca Europa să își ia în serios responsabilitatea și să încerce într-adevăr să găsească soluția potrivită. Vreau să mulțumesc din suflet domnului Mitchell că uh, ne-a vorbit uh, despre amintirea sa Uh, despre experiența sa din Irlanda și uh, bătălia lungă de acolo, un exemplu foarte potrivit, iar, iar domnia sa poate are experiența uh, cea mai, cea mai multă experiență și a fost îngreunat cel mai mult cu această experiență, dar e timpul să, să rupem tăcerea Europei în legătură cu acest subiect și cred că Aici, faptul că există impunitate în urma nerespectării rezoluțiilor de atât de mult timp a, a generat această nebunie, să zicem așa. Și acum stânga nu mai știe ce face dreapta în momentul în care se construiesc colonii, iar în același timp sunt în desfășurare negocierile de pace. Când se întâmplă acest lucru, înseamnă că ceva nu mai funcționează cum trebuie. Iar iată, a venit vremea ca acum Europa să nu mai fie pur și simplu un partener pasiv și uh, să își manifeste rolul în diplomație, impunând alături de alți parteneri o soluție. Iar Parlamentul are un rol foarte important de jucat trebuie să ceară din partea înaltei reprezentant să ne prezinte un program de acțiune privind această chestiune și aici să ne folosim de toate armele și instrumentele pe care le avem la dispoziție. Contez pe dumneavoastră, contez pe unitatea grupului nostru și vreau să îi spun domnului Devon că um, îmi pare foarte, foarte rău că um, OCR-ul nu a fost uh, asociat acestei delegații, fiindcă aveam un reprezentant, uh, uh nu, nu mi-am numele acum, domnul Laios Bocros, iată am găsit numele, care uh, vreau să fiți martori aici că uh, domnia sa avea aceeași viziune ca noi asupra acestei chestiuni și s-a exprimat uh, Uh, foarte ferm în ceea ce privește unitatea grupului nostru și a unei acțiuni comune din partea noastră. Vreau să vă spun că, până la urmă, atmosfera din grup și uh, alături de, de, de această persoană este că noi suntem gata să, să uh, închiriem o navă și să ducem noi înșine ajutoarele umanitare în Gaza. Vă mulțumesc! Nous avons épuisé am uh, finalizat diferitele puncte de pe ordinea de zi. Vă reamintesc că mâine dimineață începem cu reuniunea coordonatorilor la ora 9 și 15. Nu, îmi cer scuze, la ora 9 și ne reîntâlnim împreună la ora 10 și 15 în această sală Uh, pentru moment nu sunt alte anunțuri, deci ne vedem cu toții mâine la ora 10 și 15, iar cu coordonatorii înainte.